Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen. Bună dimineața, dragi colegi! Bine ați venit la reuniunea Comisiei pentru Mediu. În această dimineață avem o serie de voturi. Sper că ați adus cu toții cartelele de vot, ca de obicei, pentru că avem nevoie de cartelele de vot. Și înainte să începem, Linda McKeven dorea să spună ceva. Te rog. Thank you, thank you, Chairman. We've... Mulțumesc, domnule președinte. Azi dimineață am descoperit că ne-a fost lăsat pe birouri material de lobby de la Alliance for Food Transparency. Uh, Știm că se face foarte mult lobby în acest parlament, dar nu mi se pare acceptabil să găsim materiale aici, în sală. Deci vă rog să spuneți secretariatului ca de acum înainte să nu mai lase lobiștii să pună materiale în sălile de comisii pe, biru, pe mesele deputaților. Ja, das sehe ich auch so. Da müssen wir das nächste Mal auf. Da, și eu sunt de aceeași părere. Trebuie să fim mai atenți data viitoare. Secretariatul nu a văzut nimic, deci probabil că au venit înainte să fie persoane în sală. Dagmar, și tu pe același subiect? Mulțumesc și eu vreau să mă refer la același lucru. Eu sunt deja de multă vreme în această comisie și am contacte cu uh, actori din industrie de foarte mult timp și cred că sarcina unui uh, parlamentar uh, este uh, una care nu se împacă cu astfel de acțiuni uh, oculte. În momentul acesta, din moment ce analizăm acum noi reguli de transparență și un nou cod de conduită, cred că ar trebui să analizăm și modul în care um, gestionăm contactele noastre cu lumea din afară și contactele cu grupurile de lobby. Eu întotdeauna am, fost, am avut o abordare mai blândă spunând că avem nevoie de lobby, dar acum, domnule președinte, îmi dau seama că cine se comportă așa uh, aduce pagube întregii imagini, imaginii întregii industrii și trebuie să avem reguli foarte stricte de acum uh, cu, privind accesul în Parlamentul European. Cine a făcut această acțiune o va regreta. Gut, ich beschwere mich, ich habe nichts bekommen hier. Bine, eu uh, nu pot să mă plâng pentru că eu n-am primit nimic, deci pentru uh, președinte văd că nu era prevăzut niciun document, dar sigur că trebuie să avem grijă de acum înainte. În orice caz, acest, uh, distribuirea documentelor s-a făcut înainte să fie cineva în sală, e clar. Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi, restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice, electrice și electronice. E vorba de adoptarea unei rectificări. Satu Hasi dorește să reprezinte raportoarea sau raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi cer scuze în numele doamnei Evans, care este raportoare și nu poate să fie prezentă deocamdată. În orice caz, ideea acestui rectificări este să alinieze prevederile relevante din legislație la noul, cu noul regulament privind actele de implementare. Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură înainte ca regulamentul respectiv să intre în vigoare pe 1 martie anul curent. Iar directiva nu a putut fi publicată până atunci. Serviciile juridice din Parlament și din Consiliu consideră că orice document publicat după data de 1 martie anul curent nu poate să uh, introducă proceduri conform vechii, vechii decizii de comitologie. De aceea trebuie să se adapteze această rectificare. Să se adopte, mă scuzați, această rectificare. Uh, uh, Mulțumim. Avem un singur vot pe care îl facem electronic. Deci s-a deschis votul. Cine este pentru, cine este împotrivă, să voteze. S-a închis votul. 56 da, niciun nu, nicio abținere, deci se adoptă în unanimitate și o felicităm pe raportoare. Trecem mai departe la punctul 9, tot o rectificare, medicamente falsificate. Și aici avem un singur vot, tot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și aici avem unanimitate, 54 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, așadar se adoptă. Trecem la un vot mai mare. Modificarea directivei privind posibilitatea statelor membre de a restricționa sau a interzice cultivarea de OMG-uri pe teritoriul lor. Raportoarea este Corin Lepaj. Via Cristina Cortines dorește să ia cuvântul. Voilà. Muchas gracias, señor presidente. Yo quería advertir... Mulțumesc, domnule președinte. Eu voiam să prezint un avertisment. Acest document a fost uh, mai de mult redactat de doamna Suli, care uh, a trecut acum ștafeta mai departe și la grupuri nu am avut suficient timp să lucrăm pe acest document. Eu am cerut să se facă votul mai târziu ca să mai avem timp pentru dezbateri, deoarece eu cred că acest document trebuia ameliorat ca să nu avem probleme în Consiliu vom avea foarte multe probleme pentru că sunt multe lucruri repetate, se pot face multe ameliorări și uh, grupurile nu sunt mulțumite pentru că nu am avut timp să reflectăm la un document atât de important. Raportoarea, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, astăzi trebuie să ne pronunțăm în baza acestui text, care este de fapt o propunere a Comisiei care dorește să acorde mai multă libertate statelor membre, astfel încât acestea să reducă sau să limiteze plantarea pe teritoriile lor a unor soiuri modificate genetic. Și vreau pe această cale să mulțumesc din suflet întregii echipe, din administrație, colaboratorilor mei și, în primul rând, raportorilor din umbră, ne-am întâlnit în nenumărate rânduri ca să lucrăm pe uh, acest text. Și sunt recunoscătoare doamnei Gutierrez, care a trebuit să preia lucrurile din mers și nu i-a fost uh, ușor, dar s-a implicat. Dacă am fi putut să amânăm cu 8 zile uh, votul acestui text, ar fi fost bine pentru că PP-ul dorea să aibă mai mult timp, dar nu am putut să înscriem acest punct pe 19 uh, aprilie și uh, cealaltă soluție era să ajungem până la, la începutul lunii mai, dar atunci totul ar fi fost mult prea uh, întârziat. Sunt conștientă că situația nu este ideală, dar din păcate nimic nu este perfect pe lumea asta și eu cred că avem în fața noastră un proiect de raport echilibrat care ține cont uh, de uh, preocupările diferitelor grupuri, diferitelor interese și nu era deloc ușor să le împaci. Cum spuneam, comunicarea Comisiei dorește să dea mai multă libertate statelor membre, însă noi ne dorim să existe un, uh, o evaluare care să se facă la nivel comunitar și cred că acest lucru apare bine în text. O a doua remarcă pe care doream să o fac. se dorește uh, o mai multă siguranță juridică și noi am contribuit la acest lucru cerând schimbarea temeiului juridic. În același timp, nu am vrut să aducem atingere regulilor pieții interne. Iar concluziile Consiliului din decembrie 2008, la care ținem foarte mult, trebuiau să se uh, concretizeze. Deci, iată care sunt principalele puncte din acest proiect de raport. Încă o dată, vreau să-mi exprim recunoștința pentru toți cei care au petrecut ore în șir pentru a găsi soluții de compromis și cred că au reușit să facă acest lucru. Euh, Mulțumim, începem votul. Există, în primul rând, trei amendamente identice. Deși Zabine Vilș a retras numele, ceea ce știm de la amendamentul 12. Deci 10, 11 și 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Trecem acum la amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi avem un amendament consolidat. 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 3. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul consolidat 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și acesta. Amendamentul consolidat 8. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bine, verificăm. S-a deschis votul. La numărul 8. E o persoană în plus la PPE și o persoană în plus la S și D. Încă e o persoană în plus la S și D. S-a închis votul. 31 la 27, deci se adoptă. Sau este vreo problemă? Vreau să vă informez că eu nu am cartela de vot, deci vă rog să îmi luați în considerare și votul meu. Dacă votăm electronic, atunci se, ia în consider- se iau în considerare doar voturile electronice. Poate că ați putea să vă procurați cartela de vot, pentru că votul va mai dura. Poate că în 5 minute asistentul sau asistenta poate să vă aducă cartela de vot. Cred că merită. Bine, atunci trecem la amendamentul de compromis 9. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul consolidat 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament consolidat 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament consolidat 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament de compromis 13 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament consolidat 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament consolidat 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament consolidat 17 pentru împotrivă, abțineri și acesta se adoptă. Trecem acum la articole. Amendamentul 55. Bart Stas, Schlüter și Rivasi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 56. Verificăm? Vreți să verificăm? Bine, verificăm. 55. PP-ul este foarte entuziast, are trei persoane în plus. Acum e bine. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Aceeași majoritate. Se adoptă. Trecem mai departe atunci la 62. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem acum pe pagina A6 a la Agri 9. Acolo scrie no vote. Bun, atunci trecem la amendamentul 84. Pe pagina 6. Pagina 6 a 6 jos. Amendamentul 84. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem atunci la pagina Am câștigat uh, mult timp prin aceste amendamente de compromis. Trecem la pagina 14. amendamente identice, 86, 87 și Agri 12. Cine este pentru aceste amendamente? Cine e împotrivă? Trebuie să verificăm. S-a închis votul? Da, e strâns. Deci se respinge. Pe pagina următoare, amendamentul 88. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 89. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem acum la pagina 17. Amendamente identice 99 și agri 13. Peter Lize. O rugăminte, domnule președinte, nu toate grupurile au uh, aceeași numerotare a paginilor, de aceea dacă uh, faceți referire la pagină, atunci uh, ne uh, zăpăcim puțin. Mulțumesc, spune președintele, pentru acest pont. Deci la mine e pagina 17, la dumneavoastră nu știu. Amendamentul 99 și Agri 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem atunci la amendamentul 100. Cine este pentru amendamentul 100? Împotrivă. Abțineri se respinge. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 103. S-a închis votul. Se respinge. Lipsește cartela doamnei Mana, domnișoare Mana, dar nu putem să modificăm votul pentru asta. Trecem la Agri 14. Cine este pentru Agri 14? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Bine, haideți să verificăm. Agri 14. La PP e o persoană în plus. Cineva trebuie să scoată cartela de vot din consolă la PP. Acum e bine. Așadar, se adoptă. Da, înseamnă că înainte multe persoane nu au ridicat mâna. 108-109, identice. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? O persoană în plus la PP. S-a închis votul. Foarte strâns. Se respinge. 110. Renate Zomer. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 111. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri 17 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Trebuie să votăm acum Agri 7. Nu, acesta e caduc. Atunci amendamentul 112. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 113. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 114. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum, considerentele. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 13. S-a închis votul. Se respinge. Trecem mai departe la amendamentul 22. La considerentul 2A, nou. Cine este pentru amendamentul 22? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 23. Cine e pentru? 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem atunci la considerentul 9A9, amendamentul 53, Iustas Ingas Paleckis. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 54. Iustas Vinca Spalețchi. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum am ajuns la sfârșit. E minunat! E absolut minunat! Atunci, haideți să votăm întâi. Deci votul final privind propunerea, în, votul va fi electronic. O persoană în plus la PP. S-a închis votul. 34 pentru, 9 împotriva, 17 abțineri. Avem și al doilea vot privind proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 34 pentru, 10 abțineri, 16 împotrivă. Vreau să felicit raportarea pentru toată această muncă și e clar că încă e nevoie de consultări pentru votul din plen. Însă este un subiect important care sigur că ne interesează pe foarte, foarte mulți dintre noi. Mulțumesc și secretariatului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 So, dann kommen wir zur nächsten Abstimmung. Trecem la următorul vot, punctul 11 pe ordinea de zi. Politica agricolă comună în perspectiva anului 2020, provocările legate de alimentație, resurse naturale și teritorii. Cum răspundem acestor provocări? Raportoarea este Karin Kadenbach. Există anumite modificări pe care am să vi le comunic când ajungem la ele. Începem cu amendamentul 11. Crista Clas și ceilalți. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Sunteți mulțumiți? Că s-a adoptat? Nu, nu, domnul Schnellhardt dorea să mă corecteze pe mine că s-a, s-a adoptat, dar este foarte mulțumit că s-a adoptat. Bine. Atunci trecem la compromisul 1. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 7. Aici avem o cerere de vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Partea a doua, verificăm electronic. O persoană în plus la PP. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm, pentru că nu e clar. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 cu vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 2. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul consolidat 3. Cine pentru? Împotrivă. Da, aici este un vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Verificăm electronic partea a doua. Pentru cei care nu cred. O persoană în plus la PP. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem atunci mai departe la amendamentul 30, Gaston Franco. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cum a votat uh, SID? N-am văzut niciun vot. Bine. Dacă e pentru, atunci se adoptă. 28. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul consolidat 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem mai departe cu amendamentul 56, Elena Oana Antonescu. Cine pentru? Doamna Satu Hasi? Our amendments. Grupul nostru crede că amendamentul 51 trebuie să fie și el adoptat. Compromisul 3 nu acoperă amendamentul respectiv și nici amendamentul 45. Așadar, considerăm că s-a făcut o greșeală este o greșeală pe lista de vot în legătură cu 51 și 45. also wir sind der Meinung, weil der zweite Teil noi considerăm că în partea a doua amendamentului considerat 3, aceasta a fost adoptată și deci 51 devine caduc. Și de asemenea 45 devine caduc. Trecem deci mai departe la amendamentul 56. Antonescu. Cine pentru? Împotrivă? Cine se abține? Se adoptă. 39. McEvan. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri se Respinge. 40. Oreste Rossi. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 40. S-a închis votul. Se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 pentru, împotrivă, Abțineri. Se adoptă. 38 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 47 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acesta a fost un vot pe părți. Deci ce am votat acum? Întreabă președintele. Nu, nu, nu, la 55 e un vot pe părți. Deci la 55 avem un vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua, pentru. Nu, e caducă. Această parte devine caducă. Trecem atunci la amendamentul consolidat numărul 6. C6. Doamna Kadenbach dorește să își retragă susținerea pentru acest amendament, dar totuși îl votăm. Ce șase? Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. S-a deschis votul. Două persoane în plus la PP. Acum e bine. S-a închis votul. Se respinge. C6. Așadar, vom vota individual. Amendamentul 58. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 57. S-a închis votul. Se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Abține, se respinge. Trecem la 63, vot pe părți. Prima parte. Împotrivă abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 64-65 identice, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mergem mai departe la 66. Cine e pa pentru 66? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 7. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Trecem atunci mai departe la 73 pentru împotrivă abțineri se respinge. 74 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 75 pentru împotrivă Abține, se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 77, 78, 79, 80, 81 identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 82 pentru. Ba nu, devine caduc acesta. Da. Pentru că 77-81 a fost adoptată. 84, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 86 vot pe părți. Prima parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88 pentru. Stați un pic. 87. 87. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 8. Amendament consolidat. Pentru. De fapt, sunt două părți aici, spune președintele. Prima parte. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Trecem mai departe la 93. Cine este pentru 93? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 93. S-a închis votul. Se adoptă. 94 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 106 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99 pentru. Nouăzeci și nouă. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Următorul devine caduc. Trecem la 109. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 101 pentru. Dorește doamna Satuhasi să intervină. Oral amendment. Domnule președinte, am un amendament oral aici, la acest amendament și la următorul. de la acest amendament. Uh, am să vă citesc versiunea modificată. Se referă la situația ecologică care afectează regiunile agricole și foarte adesea criteriile de durabilitate nu sunt respectate. De exemplu, Marea Baltică e una dintre cele mai poluate mări și remarcă că agricultura este una dintre cele mai importante surse și nu cea mai mare sursă de venit a uh, statelor din zona Baltică. Pot să citesc amendamentul și la următorul, la 102. Amendamentul oral ar șterge cuvântul key din fața cuvântului objectives. Deci la 102 să fie numai objectives și nu key objectives. Mulțumesc. Atunci trebuie să întreb formal cine obiectează împotriva, acest, împotriva depunerii acestui amendament oral. Gibt Einwand? Dann wir... Că există obiecții. Deci putem să votăm doar textul inițial. Cine este, deci, împotriva scoaterii cuvântului chi la 102. Nu văd că nicio obiecție. Bun, deci putem vota acel amendament oral. Deci la 101 votăm textul inițial. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102. Prima parte. Cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 104 vot pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 105 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Am ajuns așadar la votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a închis votul. 59 da, nici un nu, nicio abținere, deci unanimitate. O felicităm pe colega noastră, doamna Karin Kadenbach, o poziție unită a Comisiei ENVI, uh, care trebuie să fie susținută și în Comisia Agri. Vă mulțumesc! Mai, mai. Mai bine nu se poate decât în unanimitate. Trecem acum la punctul 12 de pe ordinea de zi. Este vorba de gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibililor consumați. Raportor este Pavel Poc. Și începem votul. Începem cu 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1 este lingvistic. Trecem la 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 62 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri. N-am văzut uh, cum au votat cei de la Vers. Verificăm. 64. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Angenommen. Se adoptă. 67. pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu 68 și un amendament oral. Cine este pentru 68 cu amendamentul oral? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 68. Am EPP zu viel. PP, o persoană în plus. Zu viel. O persoană în plus. PPE Ana Zufil. De la PPE a votat cu o persoană prea mult. Bun, s-a închis votul. Se respinge. Votăm textul fără amendament oral pentru. Dagegen. Împotrivă. Haltung. Abțineri. Haideți să verificăm încă o dată să deschizi votul. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Nimic nu s-a schimbat, se respinge. Mergem mai departe. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 72. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm 73. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Angenommen. Se adoptă. Cei de la liberali nu au ridicat mâinile. Testul. 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 76 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru Potrivă, Abțineri se adoptă. Șaptezeci opt pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Șaptezeci pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 81 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru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 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 91 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 100 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 101. vreți să verificăm la 100? Bine. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Ist angenommen. Se adoptă. 101 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 pentru, împotrivă, este caduc.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 103 a fost respins, atunci trebuie să votăm 105. Încă o dată, 105 pentru. Um, beste gegen. Împotrivă. Abgelehnt. Se respinge. Verificăm. Beendet. S-a închis votul. Se respinge. 104. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 102 e caduc. Trecem la 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 106 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 107 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 108 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 109 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 110 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 111 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 112 pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 113 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 și 117 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 19.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 împotrivă, abțineri, se respinge. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, bine, haideți să verificăm, 36. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. deci. La 38, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri, se respinge. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bine, verificăm votul la amendamentul 6. S-a închis votul. A fost evident. Bun. Am ajuns la votul final, e un vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 29 pentru, 12 împotrivă, 17 abțineri. Felicităm raportorul, domnul Pavel Poț, și mulțumim pentru munca depusă. Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi. Informarea consumatorilor cu privire la alimente. Acest vot a fost amânat pentru săptămâna următoare. Însă, acest lucru ne dă ocazia să discutăm încă o dată despre acest subiect complex. Putem să folosim timpul în această dimineață pentru a discuta despre acest subiect. Yes, colleagues, we move on with the agenda. Dragi colegi, continuăm cu ordinea noastră de zi și dau cuvântul doamnei Renate Zomăr, doamnei raportor. Ähm, Mulțumesc, domnule președinte. Dacă și colegii ar fi atât de amabili încât să se așeze. Dragi colegi, votul privind raportul meu referitor la etichetarea alimentelor a fost uh, amânat pentru săptămâna viitoare. Uh, inițial, termenul era astăzi. Am încercat, de fapt, să uh, să avansăm acest termen, deci să votăm astăzi, dar acest lucru ar fi pus mari probleme pentru comisie, pentru secretariat. Uh, traducerile au uh, venit foarte târziu. Uh, e vorba de aproximativ 400 de amendamente care au trebuit traduse și ultimele traduceri au ajuns, din câte știu, doar ieri. Au rămas chestiuni neclarificate, cum ar fi admisibilitatea Uh, amendamentelor, care nu a fost clarificată definitiv. Există niște reguli foarte clare pentru cea de-a doua lectură. De exemplu, nu este admisibil ca eurodeputați care nu sunt membri ai Comisiei de Fond să depună amendamente. Au fost și astfel de cazuri. Și, de asemenea, nu, pot să depună, nu se pot depune amendamente referitor la chestiuni care au fost deja respinse în prima lectură dar această admisibilitate nu a fost stabilită în mod definitiv pentru toate amendamentele. La ultima discuție am menționat deja punctele problemă pe care le ducem mai departe în a doua lectură. V-am prezentat lucrurile, astăzi le voi prezenta din nou pentru că sunt mai mulți colegi prezenți în sală decât uh, data trecută. Prima problemă este etichetarea pe partea uh, din față a ambalajului și, de asemenea, problema a doua este uh, indicarea provenienței alimentelor. În ceea ce privește etichetarea pe partea din fața ambalajului, situația este următoarea. În prima lectură, luasem decizie ca această etichetare să includă valoarea energetică și patru valori uh, nutriționale, respectiv uh, uh, compoziția produsului. Um, uh, graș, uh, grași, sare, zahăr și încă ceva. Consiliul însă a refuzat acest lucru spunând că nu putem să definim ce înseamnă partea din fața ambalajului, pentru că există și ambalaje care au mai multe uh, părți care sunt oarecum uh, egale sau aceeași, uh, care ar putea fi toate văzute ca partea din față. Eu am propus o definiție pentru partea din fața ambalajului. De asemenea, am propus să se uh, treacă valoarea energetică pe, acest, uh, pe această parte a ambalajului. Mai mulți colegi au uh, depus amendamente cerând uh, um, să apară mai multe valori uh, nutritive, respectiv uh, componente, ingrediente pe această parte. O altă problemă este faptul că în momentul de față se face lobby masiv cu privire la etichetarea pe partea din fața ambalajului și anume în ceea ce privește uh, porțiile. E un lobby pe care, pe care nu l-am mai uh, resimțit în, în, în, cu o asemenea agresivitate și cred că este o, o nerușinare de dreptul. Știu că mulți colegi s-au plâns deja de presiunile lobiștilor și cred că nu putem să ne lăsăm uh, intimidați sau uh, convinși cu forța. Eu uh, cred că se poate, cred că ar trebui permisă uh, operatorilor să treacă și alte uh, elemente pe partea din fața ambalajului în afara valorii energetice. Dar acest lucru să fie facultativ. Și problema porțiilor este în continuare următoarea, și anume, mărimea unei porții nu este definită și deci producătorul poate să aleagă singur care este mărimea porției, poate să fie foarte mică, de exemplu, la produse care au o valoare energetică foarte mare, astfel încât produsul să pară mic. Deci problema aceasta trebuie încă rezolvată, dar sigur, de ce să nu fie posibil uh, în mod voluntar și indicarea uh, porțiilor, dar pe partea din spate a ambalajului? Cea de-a doua problemă mare este indicarea provenienței produselor. Foarte multe amendamente s-au depus pe acest subiect. E mm, o situație destul de haotică, încă încerc să sortez, să clasific aceste amendamente. Vreau să subliniez că există multe reglementări sectoriale deja uh, în ceea ce privește marcarea provenienței alimentelor, de exemplu pentru uh, fructe și legume proaspete, pentru pește, în domeniul produselor lactate, de exemplu, ar fi mai bune reglementări sectoriale decât o obligativitate care, pe care să o introducem în acest regulament privind obligațiile de informare. Cred că e o abordare mai sistematică. De aceea eu personal uh, pe mine personal nu mă deranjează dacă Consiliul propunere, propune um, să existe obligativitatea indicării provenienței doar la uh, carnea de porc, carnea de vită, uh, de pasăre. Dar cred că în continuare există o neînțelegere. Am observat-o în multe discuții. Sigur că în continuare trebuie să fie posibil pentru toate produsele pe care ne putem imagina să se introducă o indicație de proveniență în mod voluntar. Acest lucru poate să se refere și la regiune, de exemplu. Acest lucru nu este permis atunci când duce, induce în eroare sau ar putea induce în eroare consumatorul prin indicarea unei uh, proveniențe care să îi dea impresia consumatorului că acest produs vine de altundeva decât de unde vine el de fapt. Deci, în orice caz, în continuare, uh, această indicație poate fi inclusă pe ambalaj în mod Uh, voluntar. De asemenea, uh, în acest regulament există și posibilitatea, este scrisă posibilitatea de a trece pe ambalaj și, um, și proveniența ingredientelor care au fost prelucrate pentru a obține produsul respectiv. Consiliul spune că nu este posibil pentru că e foarte greu de găsit uh, proveniența tuturor ingredientelor care pot să treacă printr-un lanț de producție și de prelucrare lung. Uh, și pot să înțeleg acest lucru. Dacă o um, companie, uh, de exemplu, are, utilizează o materie primă care, pe care o adună din 20 de țări, din țările unde cumpără uh, ingredientul uh, principal. Uh, E vorba de o piață globalizată, pentru că trăim într-o lume globalizată și criteriile pentru cumpărarea uh, materiilor prime sau a uh, ingredientelor uh, sunt prețurile, sunt disponibilitatea. Deci, acest lucru, aceste criterii pot să varieze de la zi la zi și deci înțeleg poziția Consiliului. Cred că Uh, este destul de dificil să ajungem la un compromis în acest punct. Însă, unde putem să găsim un compromis este subiectul lizibilității. În prima lectură, deja am uh, văzut că avem un consens aproape general, însă există, uh, există încă mici dezacorduri cu privire la mărimea fonturilor. Consiliul propune 1,5 mm și nu dorește deloc să devieze de la această dimensiune. Um, colegii doresc să au, au făcut propuneri de a scădea această dimensiune. Eu cred că în ceea ce privește lizibilitatea și 1,2 mm e o dimensiune acceptabilă. Cred că sub 1,2 deja scrisul este prea mic. Uh, deci nu cred că putem să mergem mai mult de atât. De asemenea, există mai multe amendamente care vor același lucru, deci vor lucruri identice, dar uh, vor să introducă modificări la articole diferite. Cred că și aici putem să ajungem la acorduri. De exemplu, derogarea privind uh, micro-întreprinderile Uh, domnul Tais a depus un amendament și eu am propus acest lucru în raportul meu pentru a doua lectură, însă ne referim la articole diferite. Însă din moment ce dorim același lucru, sunt sigură că vom putea ajunge la un acord. O ultimă problemă pe care vreau să o discutăm, pe care vreau să vă, vreau să vă explic de ce e o problemă. În prima lectură am convenit că imitațiile de alimente trebuie să fie foarte clar etichetate, astfel încât consumatorul să vadă ce cumpără. De exemplu, uh, cașcaval analog, așa numitul cașcaval analog, care este produs din grăsime uh, vegetală. Ar trebui să fie foarte clar etichetat. În continuare avem acest obiectiv pentru că e un lucru important pentru consumator, dar Consiliul ne spune acum, stați un pic, dacă pe prima parte a ambalajului trebuie să apară, acesta este o imitație, atunci uh, o imitație de cașcaval nu mai are voie să se numească, cașcaval. Uh, există niște reguli foarte clare cu privire la denumirea alimentelor. Și deci Consiliul de Ministri spune că și aceasta este o poziție foarte uh, delicată și au fost multe discuții în grupul de lucru al Consiliului, lumea este divizată și, într-adevăr, există pericolul ca un uh, producător apoi să spună, dar uh, produsul meu nu este o imitație, este un produs cu totul nou, este unul inovativ, el nu imită, nu vrea să imite cașcavalul, ci este un produs de sine sătător cu totul nou. De aceea um, Consiliul spune să nu se treacă acest cuvânt imitație pe uh, partea din fața ambalajului. Și eu trebuie să vă spun că înțeleg uh, această ezitare. Și cred că putem să ajungem la o soluție fără să utilizăm neapărat acest termen, pentru că, într-adevăr, termenul de imitație ar putea să fie utilizat în mod abuziv în viitor. Dar eu cred că putem să ajungem la un consens. Acestea au fost uh, cuvintele mele introductive. Vreau să vă spun că am I-am invitat pe raportorii din umbră pentru o întâlnire, la o întâlnire mâine, pentru a discuta încă o dată aceste puncte și sper că până atunci vom uh, găsi și formularea cea bună pentru uh, compromisuri. Mulțumesc! Mulțumim! Dau cuvântul raportorilor din umbră acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc Renatei Izomăr, pentru tot ceea ce a făcut până acum, spune doamna Wilmot. Pentru mine mi se pare inutil să mai avem încă o discuție, dar uite că tocmai suntem pe punctul de a o face. Există niște cerințe foarte clare din partea Parlamentului în ce privește a doua lectură. Există mai multe elemente asupra cărora ar trebui să ne concentrăm. În ce privește informațiile uh, care sunt oferite pe partea din față a ambalajului, aceste patru categorii. Dar Consiliul ne spune că e de acord cu faptul că aceste informații ar trebui să se găsească toate în același loc, dar nu reușim să ajungem la un acord în ce privește ce anume este partea din față a ambalajului. Noi considerăm că uh, aceste informații în ce privește valorile uh, nutritive ar trebui să fie indicate clar într-un loc în care consumatorul poate să le vadă imediat, să-i sară în ochi. Pentru că după aceea devine dificil să întoarcă ambalajul pe toate părțile ca să găsească acele informații de care are nevoie. Și apoi să nu uităm că Există anumite substanțe care măresc riscul uh, uh de uh, boli cardiovasculare, de cancer, de uh, diabet și așa mai departe și atunci este primordial ca informațiile referitor la aceste uh, substanțe să fie bine vizibile. În ce privește etichetarea și uh, proveniența alimentelor, noi am spus foarte clar că ne doream să se indice proveniența, mai ales în ce privește produsele din carne. Și s-au discutat și despre produsele lactate și despre produsele care conțin un singur ingredient, dar s-a cerut o, o perioadă intermediară de 5 ani de zile înainte ca și aceste două categorii să facă parte din domeniul de acoperire al regulamentului. Eu nu înțeleg de ce avem nevoie de această perioadă de 5 ani. Consiliul ne spune că, de exemplu, un sandwich din uh, uh, carne de pui sau din carne de vită, pe ambalaj scrie făcut în Regatul Unit, că noi știm foarte bine că această carne, de exemplu, provine din Thailanda. Deci consumatorul este indus în eroare cu asemenea precizări. Eu sunt convinsă că uh, Consiliul se gândește și la interesele industriei, dar eu una sunt uh, convinsă că și consumatorul are dreptul să știe exact ce uh, mănâncă. Apoi, e vorba despre uh, acele substanțe care, cum spuneam, uh, pot să prezinte un risc, mai ales uh, um, um, ce privește acizii trans, știți foarte bine că ei prezintă un risc pentru bolile cardiovasculare, boli precum Alzheimer și așa mai departe. Ori Consiliul insistă ca uh, menționarea acestor acizi trans să fie uh, um, opțională. Noi suntem absolut împotrivă. Există anumite state membre unde menționarea uh, prezenței acizilor trans este deja obligatorie, ca de exemplu Danemarca. De ce nu s-ar putea uh, să se întâmple astfel și în celelalte state membre? Deci, uh, să nu uităm că anumite informații sau omiterea acestor informații pot să inducă în eroare consumatorul. Rolul nostru este să ne concentrăm pe interesul consumatorului și protejarea sănătății umane. Eu Cred că etichetele trebuie să fie ușor de înțeles, trebuie să conțină informații oneste, să nu uh, inducă în eroare și trebuie să permită consumatorilor să facă alegerea pe care uh, doresc să o facă în propriul lor interes. Și sunt anumite puncte unde nu cred că putem să acceptăm uh, un compromis în sensul pe care le vrea Consiliul. Mulțumesc! Ceilalți raportori din umbră nu sunt încă prezenți în sală. Dacă vor veni între timp, le vom da cuvântul. Acum uh, dau cuvântul celor care s-au înscris pentru a la cuvântul acum, doamna Dagmar Rodberen mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun ceva referitor la totalitatea amendamentelor. Sunt în continuare foarte multe, 402 amendamente. Pentru a doua lectură, în comisia noastră, e un număr foarte mare de amendamente. Eu nu sunt sigură dacă vom reuși să ajungem la niște amendamente de compromis rezonabile. Dar am să mă uit cu atenție la amendamente. Doamna Vilmot a spus foarte uh, clar uh, poziția dânsă și eu vreau să mă refer la amendamentele uh, mele. În primul rând, indicarea uh, țării de origine. Am depus acest amendament și în prima lectură, l-am adoptat și acum sunt foarte multe amendamente diferite pe acest subiect. Eu sunt convinsă că această informație privind originea unui produs sau ingredientul principal, ori, importantă, să să cumpere din sau de produs da un produs din cum sunt eh, utilizate au loc sunt în uh, de zi cu zi, am văzut că oamenii ne cer această etichetare. Trebuie să vă mărturisesc foarte sincer că raportoarea nu există interpretare, întreabă vorbitoarea? Există o problemă cu interpretarea? Deci, raportarea s-a referit la situația din Consiliu și vreau să vă spun că nu mă impresionează ceea ce spune Consiliu. Vom vedea în, la conciliere care va fi poziția, pentru că sunt sigură că vom ajunge la, o, la conciliere. Nu pot să-mi imaginez că vom avea un acord în cea de-a doua lectură. Cred că în momentul de față, dată fiind situația amendamentelor și disponibilitatea uh, raportoarei, cred că este exclus să avem un acord în a doua lectură. Și dacă dorim să ne punem în pielea producătorilor, și ei sunt importanți. Trebuie să ne gândim, putem să ne așteptăm, putem să le cerem toate aceste lucruri, pot să-și permită aceste lucruri. Eu cred că am putea să găsim un bun compromis dacă luăm în considerare și nevoile lor. Produsele pot să fie uh, marcate, etichetate ușor, uh, toate produsele din carne de vită, de exemplu, sau lactatele. E foarte simplu. Dar, la alte produse, care au un singur ingredient principal. Și acestea cred că pot să fie ușor etichetate. E nevoie de o etichetare obligatorie. Nu cred că există foarte multe firme care, într-adevăr, au contracte cu cel puțin 20 sau mai multe țări. Da, cred că există producători, să luăm un exemplu din Germania, există producători care produc dulciuri pentru care au nevoie de uh, migdale. Și cred că migdalele acestea și le uh, procură din mai multe țări, dar nu cred că 20, eventual 4 sau 5 cel mult. Și acest lucru poate fi soluționat, cum se face pe ambalajele, ambalajele de pește. Eu vreau ca și industria să conștientizeze faptul că pentru consumatori e important ca producătorii să facă aceste eforturi. Și trebuie să vă spun că astăzi nu se văd aceste eforturi. Și dacă vrem să ajungem la un compromis, atunci aceste eforturi trebuie să devină vizibile. Același lucru e valabil și în ceea ce privește etichetarea valorii uh, calorice pentru porții. Eu întotdeauna am uh, considerat că uh, disponibilitatea noastră a fost întotdeauna bună, voința noastră a fost întotdeauna foarte mare și am spus uh, poate, producătorul poate să utilizeze orice fel de um, măsură, unitate de măsură dorește pentru a um, indica valoarea energetică. Pentru că e foarte important pentru consumator să știe uh, compo uh, compoziția de um, uh, zahăr sau de grăsim sau de mai știu eu ce um, pe, pe porție. Ei nu vor să trebuiască să cântărească uh, cerealele pentru micul dejun cu la, cu câte 100 de grame sau să numere uh, jeleurile. Deci, eu nu sunt pregătită să fac un compromis în ceea ce privește această etichetare. Uh, ea trebuie să fie obligatorie și trebuie să fie făcută pe porții. Cum se hotărăște care dimensiunea porției, vom vedea. Mai este încă un subiect uh, important, și anume amendamentul meu 392, pe care l-am depus împreună cu domnul Kramer. Uh, și doamna McKeven a menționat acest lucru. Există reprezentanța ai industriei care au venit și au pus documentele la noi pe masă pentru că poate au crezut că nu ne citim e-mailurile. Uh, eu am spus deja mai devreme că Uh, aceste persoane nu și-au făcut deloc uh, o favoare și în grupul de lucru pentru um, noile reguli ale Parlamentului mă voi asigura că nu se va putea întâmpla așa ceva pe viitor. Eu cred că lobbyiștii care au făcut acest lucru uh, trebuie să, trebuie să regrete acest lucru și trebuie să fie pedepsiți. Vorbim aici despre un amendament în primă lectură care a fost adoptat și doamna Zomăr a depus acest uh, amendament cu privire la coloranții din alimente. Și aici se spune că aceste amendamente sunt menționate în anexă, în anexa 7.b și la numărul 15a nou se descrie că extractele naturale din uh, fructe, legume și alte uh, plante care au fost uh, extrase ca și concentrate ca să fie uh, utilizate pentru uh, ca și coloranți trebuie să fie menționate. Uh, și acest lucru nu ne surprinde pe, pe niciunul. Deci dacă avem un aliment care este colorat natural, dacă ne gândim la, la roșii, la castraveți, la uh, uh, orice alte alimente, și un aliment Uh, care este uh, <clears throat> colorat în mod artificial, sigur că acest lucru trebuie să știm. Nu există niciun fel de motiv pentru a nu se face această distinție. Și competiția va arăta foarte bine, concurența va arăta ce preferă consumatorul. De aceea am depus acest amendament pentru, ca, pentru a reinstitui lucrurile din prima lectură și doamna Sommer a repetat acest amendament și sper că deci mă va susține și în a doua lectură. Eu sunt convinsă că acesta este un aspect important și că alimentele care sunt folosite ca și coloranți trebuie să fie menționate uh, pentru că trebuie făcută distinția între alimentele folosite ca și coloranți, deci coloranții naturali, și coloranții artificiali. Um, știu că sunt foarte, foarte multe amendamente. Încă o dată vreau să vă spun că eu sunt pregătită să, să fac compromisuri pentru a ajunge la un consens. Merci beaucoup. Je... Doamna Grostet, mulțumesc. Aș dori să mă refer la trei aspecte destul de rapid. În primul rând, în legătură cu lizibilitatea. Cred că în ceea ce privește dimensiunea minimă pe etichete, nu trebuie să impunem operatorilor orice. La prima lectură vă amintesc că Parlamentul avea o poziție foarte responsabilă, suprimând orice dimensiune minimă. Din păcate, Consiliul nu a fost de acord și de aceea, împreună cu colega mea Friedrich Ries, mi-am permis să depun amendamente pentru a limita această dimensiune la un milimetru ca să nu fie penalizate ambalajele cele mai mici, știind că nu, ă, acest lucru nu reprezintă nicio valoare adăugată pentru consumatori. Mi se pare inutil și periculos să se impună caractere minime pentru produse specifice, cum sunt preparatele pentru sugari, pentru că acestea fac oricum obiectul unor ă, acte legislative specifice și asta am spus în amendamentul 171 să se sporească volumul sau cantitatea porției numai ca să aibă loc aceste informații, este o măsură care riscă să uh, creeze un produs din care întotdeauna rămâne o parte care nu se consumă sau uh, și atunci este păstrată în condiții de igienă neadecvată, neadecvată prea mult timp și astfel apar riscuri pentru categoriile de populație fragile. În ceea ce privește originea, subiectul este foarte delicat pentru că concetățenii noștri țin foarte mult să fie informați de originea anumitor produse. De aceea am depus anumite amendamente care cer să se menționeze în mod obligatoriu originea, ingredientele care intră într-un produs, atunci când e vorba de o cantitate în jur de 50%. Este important să fie informat consumatorul în legătură cu originea ingredientelor primare ale alimentelor. Trebuie să fie ingrediente prezente în mai, proporție mai mare de 50% dacă nu e vorba de sarea de pe alimentul respectiv. Mi se pare important pentru că uh, în ceea ce privește informațiile privind originile uh, componentelor principale ale alimentelor, consumatorii sunt foarte îngrijorați. În al treilea rând, în legătură cu sodiul. În legătură, împreună cu colegele mele am depus amendamentul 182 și colega de Lange a depus și ea un amendament similar referitor la sodiu. Acest sodiu este prezent în mod natural în anumite elemente alimente și ingrediente care nu conțin sare, de exemplu iaurtul și laptele. Consumatorul trebuie să poată fi informat cu privire la conținutul de sodiu al alimentului și cred că operatorii pot avea posibilitatea să clarifice și să completeze informațiile obligatorii prezentate în legătură cu sarea. Asta vreau eu să vă spun îndeoseb. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Ja, danke, will das auch relativ kurz halten und eigentlich nur... Domnul Kramer, uh, vreau să încerc să fiu succint și să menționez doar patru puncte care sunt importante pentru mine. În primul rând, indicarea originii. Vreau să mă refer la ceea ce a spus doamna Rod Berend. Cred că este, sigur, o intenție onorabilă să vrem să îi informăm uh, cât mai intensiv uh, posibil pe consumatori despre produsele pe care le cumpără. Însă, eu sunt de părere că Consiliul are aici o abordare potrivită, și anume, fără o evaluare de impact, fără o, un alt studiu, nu e posibil să facem acest lucru. Doamna Rothberend a spus că există, sigur, și o limită a, atunci când le cerem tot felul de lucruri uh, producătorilor. Să ne gândim, de exemplu, la un ketchup sau la un iaurt. Aici, Sigur că nu se pune problema dacă laptele sau roșiile vin do- din 20 de țări diferite, ci dacă vrem să găsim un compromis, atunci trebuie să ne gândim în ce măsură, cât de departe mergem cu această obligație privind proveniența. Uh, pentru că eu pot să vă spun foarte sincer, și eu sunt întreprinzător și foarte adesea este o chestiune de costuri. Să schimb etichetarea pentru uh, sticlele de ketchup de pe o zi pe alta. Deci întrebarea este până unde mergem, cât de departe mergem și în ce măsură este importantă acest, această indicație pentru consumatori, acest, deci această informație. Deci să nu aruncăm și copilul cu apa de baie, ci să fim puțin mai precauți și să vedem că pentru anumite produse, dacă un ingredient e mai se găsește în proporție de mai mare de 50% în produsul respectiv, să se facă eventual o evaluare de impact sau niște studii uh, aprofundate. Și sigur că trebuie să ne întrebăm dacă există produse unde uh, producătorul are motivația de a spune produsul vine din regiunea X sau Y. De exemplu, uh, castravetele care vine din uh, Spreewald, în Germania, uh, este etichetat ca atare. Dar sigur că trebuie să avem grijă ca produsul într-adevăr să și vină de acolo, de unde se spune pe etichetă. Deci nu trebuie să fie indus în eroare consumatorul, ceea ce a susținut și Consiliul. Avem o discuție foarte academică despre locul unde trebuie să fie inclusă această marcă, această indicație pe uh, ambalaj. Eu cred că e important uh, câmpul vizual, deci partea care o vede consumatorul în primul rând. Um, nu este greu însă să iei un produs de pe uh, raft și să îl întorci și să vezi ce scrie și pe partea cealaltă, nu doar pe partea din față a ambalajului. Deci eu nu aș pleda pentru această uh, atitudine cu totul ideologică în această dezbatere, ci important este ca toate elementele importante să apară în mod vizibil pe ambalaj și nu neapărat unde apare. Uh, avem deja o discuție de cel puțin trei ani aici și trebuie să uh, avem întotdeauna ca punct de referință piața internă în această discuție. Să ne aducem aminte ce a fost important pentru noi în prima lectură, și anume, reglementările speciale naționale trebuie să fie o, un supliment la ceea ce uh, decidem noi aici. Vorbim despre o piață internă vorbim despre o măsură minimă de armonizare și dacă statele membre uh, încep acum să mai uh, tricoteze și ele uh, tot felul de alte reguli pe deasupra, nu ajungem nicăieri, mai ales dacă ne gândim la bietele IMM-uri uh, active în uh, industria alimentară și în industria alimentară sunt foarte multe IMM-uri care poate nici nu își uh, permit să plătească lobbyști ca cei de astăzi. Deci pentru IMM-uri ar fi foarte dificil să respecte toate cerințele ale noastre și și ale statelor membre. Și încă un subiect. Um, eu sunt uh, invitat de doamna Benton, care mă întreabă cum uh, să putem reprezenta mai bine interesele. În orice caz, uh, am să pot să-i arăt foaia pe care ne-au pus-o lobiștii astăzi pe masă și să-i spun nu, așa se fac lucrurile, vă discreditați doar branșa Uh, punând pe mesele, uh, pe mesele deputaților uh, un document referitor la un text care trebuie să fie votat astăzi. Deci e un exemplu, un contraexemplu. Și, de asemenea, eu cred că formularea este dificilă și greșită ce, ce apare aici se spune aici că, uh, conform uh, votului de astăzi, uh, s-ar putea ca producătorii să utilizeze alimente colorante, deci coloranți, Um, în mod uh, abuziv, eu cred că este o, o nerușinare să se facă o astfel de afirmație, pentru că uh, e o afirmație îndrăzneață și, și extrem de neserioasă, indiferent de poziția noastră fiecăruia față de amendamentul respectiv. În orice caz, o astfel de acțiune discreditează uh, lobbyiștii. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Hibner. Bardzo. Wszystkim nam zależy na tym, żeby informacja dla konsumentów była... Mulțumesc. Pentru noi, pentru toți este foarte important ca informațiile disponibile consumatorilor să fie foarte exacte și clare. Nimeni nu pornește de la presupunerea că aceste informații trebuie să fie controlate de lobiști. Vreau să le spun colegilor că amendamentele sunt pur lobby eu am primit uh, material de la un institut din țara mea care evaluează situația și pe baza acestui material științific mi-am depus amendamentele mele. Și vreau să vă rog, înainte să ne uh, reproșați uh, activități de, sau intenții de lobby, să uh, respectați instituțiile științifice. Uh, în ceea ce privește țara de origine, eu nu sunt de acord cu colegii care spun că uh, putem să fim uh, mai relaxați în ceea ce privește produsele prelucrate și uh, indicarea originii acestora. Ceea ce uh, au spus colegii este foarte important. Adică, e foarte important ca oamenii să primească informații cu privire la ingredientul principal, cel care e prezent în măsură de mai mare, mai mare de 50% eu sigur că vreau să știu dacă cumpăr carte care vine din America, carne care vine din America Latină sau dacă conține, de exemplu, uh, organisme modificate genetic sau dacă vine de pe teritoriul Uniunii Europene. E o diferență. Am cumpărat recent usturoi și era vorba de o firmă din Spania și existau două soiuri de, de usturoi. Unul venea din Spania și unul venea din China. E foarte important să am această informație atunci când cumpăr. De asemenea, valoarea energetică e importantă și în ceea ce privește dimensiunea uh, caracterelor. Trebuie, uh, atunci când decidem, să ne gândim la consumator. Dacă consumatorul nu poate să citească bine eticheta uh, sau dacă textul nu este lizibil, nu este ușor de înțeles, uh, atunci nici dacă e mai mare, dacă sunt mai mari caracterele, nu va fi mai clar. Dar uh, ce e important, de exemplu, este nu doar dimensiunea literelor, ci și fondul deci, important este să fie ușor de citit pentru consumator. Iar când vorbim de valoarea energetică, dacă cumperi un produs care este ambalat, atunci, cel puțin acolo unde locuiesc eu, sunt foarte puține persoane care uh, calculează cât este valoarea energetică per 100 de grame, înmulțesc apoi cu, cu gramajul uh, unei porții ca să vadă cât, uh, care este valoarea energetică a unei porții. Uh, deci, e important să avem niște date care să fie uh, ușor de, de înțeles pentru consumator și uh, să ne gândim, de exemplu, la persoanele care sunt alergice sau la diabetici. E foarte important să avem înscris uh, zahărul, uh, zahărurile, grăsimile pe porție. Pentru că nu suntem cu toții matematicieni să facem calcule atunci când mergem la cumpărături. Uh, dacă se spune pe partea din față că 100 de grame din acest produs au atâtea calorii și pe de partea cealaltă se spune uh, acest uh, produs are gramajul de 125 de grame, nimeni nu va face calculul pentru a vedea numărul de calorii pentru întreaga cantitate. Deci, din acest punct de vedere, informarea de pe prima, de pe partea din fața ambalajului este greșită, este falsă. Eu vă spun acest lucru pentru că cunosc care este situația pe teren. Deci important e să oferim datele care sunt importante pentru oameni. Thank you. I would like to uh, make two points. Vă mulțumesc. Vreau să spun două lucruri, spune domnul Schilakakis. Consumatorii au deja multe informații despre proveniența produsului, despre țara de origine și ea se găsește deja în, într-o formă simplificată. Și uneori țin foarte mult la indicarea țării de origine. Trebuie să respectăm această doleanță a consumatorilor care sunt, de fapt, și alegătorii noștri. Sunt de acord că e nevoie de o evaluare de impact, dar consumatorii vin pe primul plan și produc producătorii pe cel de-al doilea, cel puțin în acest caz. Până la urmă, producătorii produc alimente pentru a avea consumatori care se dorească să le achiziționeze și nu invers. Apoi, în ce privește un considerent care a fost votat în prima lectură despre informațiile uh, cu privire la valorile nutritive a anumitor alimente preambalate. Și ex există anumite categorii de alimente care au o, o uh, valoare energetică foarte scăzută. Și să nu uităm că milioane și milioane de tineri consumă popcorn, cons consumă uh, uh, băuturi răcoritoare, dar nu au nici cea mai vagă idee despre valoarea calorică a acestor alimente, de exemplu când se duc la cinema. Și trăim într-o epocă în care majoritatea adolescenților suferă de obezitate. Avem o adevărată epidemie de obezitate în uh, uh multe din statele membre. Eu cred că acest amendament era deosebit de important pentru că uh, am putea astfel să influențăm comportamentul consumatorilor și nu, nu, nu e Gândiți-vă ce se întâmplă în aceste uh, uh, săli de cinema uh, și mai ales în marele complexe de cinema, pentru că tentația este foarte mare să achiziționezi aceste produse, care de fapt sunt adevărate bombe calorice, sunt pline de zaharuri, de acizi grași, cum spuneam, popcorn, băuturi răcoritoare și aceste produse nu, au decât, nu conțin decât uh, zahăr sau alte forme de zaharuri și grăsimi. Și ele sunt oferite tinerilor, zeci de mii de tineri, care nu au cum să știe ce mănâncă. Și, în general, se duc singuri la cinema, nu sunt cu părinții. Mulți sunt adolescenți uh, sub 15 ani, alții au 20 de ani. Este foarte important să-i protejăm. Și sper să putem să adoptăm acest amendament dincolo de divergențele obișnuite pe care le putem avea în comisia noastră. Mulțumesc acum, domnul Rossi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu am înțeles că doamna raportor a reținut o parte din amendamentele pe care le-am depus noi, dar există și în continuare puncte divergente, mai ales în ce privește valoarea energetică a unei porții de 100 de grame. În general, pe eticheta anumitor produse, ca de exemplu uh, uleiul, nu poți să spui care este valoarea energetică a 100 de mililitri, pentru că cantitatea obișnuită pe care o folosești când gătești este de 9 sau 10 mililitri. Deci vă dați seama, 100 de mililitri de ulei de măsline uh, reprezintă uh, 9000 de calorii, dar nimeni nu consumă 100 de mililitri de ulei de măsline odată. Deci trebuie neapărat, cum spuneam, să nu inducem în eroare consumatorul. Dacă chiar vă doriți să aveți indicații care de fapt nu spun nimic, care sunt superflu, în loc să spuneți 100 de grame peste tot, mai bine să spuneți o, uh, uh, o doză zilnică, care poate să fie 100 de grame sau mai puțin, pentru că altfel uh, um, veți avea pe etichete niște indicații absolut ridicole și inutile. Și tot timpul vorbim despre interesul consumatorului. Dar, de fapt, dacă chiar nu doriți să uh, faceți pe placă acestor grupuri de lobbying cu practic, practicile lor rușinoase, atunci, dragă doamnă raportoare, consumatorii totuși chiar vor să știe cu adevărat ce consumă. Eu unul nu înțeleg de ce nu trebuie să spunem de unde provine un produs, de ce anume ne temem proveniența unui produs trebuie neapărat indicată. Dacă noi muncim aici în interesul consumatorului, atunci trebuie să spunem de unde uh, provine un anumit produs, care este țara de origine. Apoi, în ce privește etichetele tip semafor, sunt mulțumit de amendamente și îmi doresc ca acestea să fie adoptate, mai ales amendamentul 40 la articolul 9 și amendamentul 67 la uh, articolul 34, pentru că astfel putem să putem să excludem acele informații care uh, pot să inducă în eroare. Că e vorba despre un uh, produs de tip uh, salam sau de brânză sau mai știu eu ce altceva, trebuie de fiecare dată să știm că etichetele de tip semafor pot să producă efectul contrar, pentru că dacă pe o, o bucată de brânză punem uh, în roșu cantitatea de uh, grăsimi, s-ar putea ca un consumator să nu mai uh, cumpere deloc brânză, vă dați seama? Deci, indiferent dacă cumperi un uh, kilogram de pătrunjel sau cumperi un kilogram de brânză, uh, până la urmă uh, efectul poate să fie același. Deci haideți să fim logici. Uh, am putea să obținem efecte nocive de la diferite categorii de alimente, numai că la brânză folosim culoarea roșie și la pătrunjel nu. Se mai vorbește despre faptul că uh, produsele vândute în anumite zone, ca de exemplu în aeroporturi, nu trebuie să aibă eticheta decât în limba engleză. Dar eu mă întreb, de ce nu putem să avem uh, uh, folosirea mai multor limbi? De ce vrem să interzicem pur și simplu menționarea informațiilor și în alte limbi decât în limba engleză? Aș putea să înțeleg de ce e bine să fie în limba engleză sau și în limba engleză, dar de ce producătorul nu poate să scrie informațiile și în italiană și în franceză sau în germană și așa mai departe? Deci eu nu înțeleg de ce vreți să impuneți așa ceva. Amendamentul 32 B bis la pagina 23. Dar s-ar putea ca paginile mele să nu corespundă. Și aici avem ceva destul de ciudat. Intervenim și interzicem faptul că conținutul de zahar și grăsim este redus. Bineînțeles că uh, s-ar putea să fie absurd, pentru că dacă până la urmă conținutul de calorii nu este mai mic, n-are sens să spunem că uh, Uh, în produsul respectiv, uh, produsul respectiv conține mai puțin zahăr sau mai puține uh, grăsimi. Dacă eu am înlocuit acest zahăr sau aceste grăsimi și eu cu mai multe fibre, până la urmă, efectul caloric este același. Da, o să puteți să-mi spuneți că fibrele uh, sunt bune, de exemplu, pentru tranzit. Deci dacă eu reușesc să înlocuiesc o parte din uh, zaharuri și din uh, Uh, grăsim cu fibre, eu nu pot să spun că am făcut acest lucru. Deși efectul caloric este același. Indicațiile numerice. Vă dați seama că de fiecare dată când s-ar putea să apară niște uh, greșeli, uh, s-ar putea ca textul să se reîntoarcă la noi și să uh, luăm toată discuția de la capăt. Mie mi s-ar părea normal ca indicațiile numerice să uh, țină de competența comisiei și de comitologie, nu de competența Parlamentului. Dacă anumite indicații numerice, anumite calcule, calcule până la urmă sunt eronate, atunci comisia trebuie să se ocupe de toate aceste aspecte și nu Parlamentul. Mi s-ar părea mai logic. Acum, la pagina 38, amendamentul 66. Și aici se spune că indicațiile calorice trebuie să uh, fie calculate în funcție de nevoile calorice ale unei femei uh, uh, de, mature cu greutate medie. Eu cred că acesta ar trebui să fie un reper pentru toate tabelele. Deja faptul că alegem un anumit reper, știm că, bineînțeles, că un bărbat la vârstă adultă, o femeie la vârstă adultă, un copil sau o persoană în vârstă nu au aceeași greutate, nu au aceleași caracteristici. Dar eu zic să avem cele două repere ar fi cele mai importante pentru, și să facem un calcul și apoi o medie. Deci să știm uh, ce se întâmplă cu femeia adultă, cu bărbatul adult, știm cam care este greutatea medie a unei femei adulte, a unui bărbat adult și până la urmă ce facem? Le adunăm, împărțim la doi și vedem care este uh, greutatea medie a unei adult, indiferent care ar fi acesta. Eu am mai semnalat o altă problemă care n-a fost rezolvată. Aș vrea ca doamna raportor să îmi explice următorul lucru. Dacă am un minestrone uh, o supă minestrone uh, uh, congelată sau, de exemplu, dacă am o supă de pește în care există pește de mai multe tipuri plus nenumărate legume și aș vrea să știu cum putem să indicăm pe ambalaj data la care a fost congelată fiecare legumă în parte sau fiecare bucată de pește, pentru că evident că nu a fost congelată în același timp. Știți că firmele au uh, congelatoare enorme în care pot să stocheze 10-20 de tone de pește sau 10-20 de tipuri de uh, verdețuri, de legume și apoi le folosesc pentru a uh, avea aceste uh, produse, dar vă dați seama ce ar însemna dacă pe un ambalaj ați avea 18 date de congelare și apoi 18 <laughs> date diferite de perimare. Deci, pătrunjelul um, expiră pe data X, uh, morcovii expiră două zile mai târziu sau două zile mai devreme, care de pește expiră 5 zile după și așa mai departe. Deci vă dați seama ce ar însemna, încep să separi uh, ce există în ambalaj pentru a le consuma uh, la momente diferite în funcție de data la care au fost congelate? Deci deja v-am semnalat această problemă. Și apoi, dacă este să ne gândim la data uh, la, până la care un, vândut, un produs poate să fie vândut și data până la care el poate să fie consumat, și să nu uităm diferența între produsul, de exemplu, un salam care este deja ambalat în momentul în care este vândut consumatorului sau cel care este uh, feliat la uh, un supermarket și după aceea este vândut consumatorului. Aici datele trebuie să fie calculate complet diferit. Apoi, ce facem cu acele uh, firme sau mai ales uh, marele lanțuri de supermarketuri care își aplică numele pe o etichetă spunând că sunt producătorul, dar de fapt nu ei sunt producătorii, ci o altă firmă pe care ei o plătesc. Deci eu încă n-am înțeles foarte bine de ce acest uh, supermarket poate să spună că el este producătorul, când de fapt nu este cazul. Doamna Clas, mulțumesc. Alimentele sunt într-adevăr un subiect sensibil și dezbaterile pe această temă sunt întotdeauna încinse, însă știm și că consumatorii doresc să cumpere în primul rând alimente ieftine. Suntem la prima lectură, avem 402 amendamente, ceea ce sugerează că lumea nu este prea dispusă să găsească un teren comun. În legătură cu cele două sau trei puncte importante pentru mine, Vreau să spun doar câteva cuvinte în legătură cu etichetarea de origine mai întâi. Eu vin dintr-o zonă agricolă, avem uh, foarte multe uh, unități de procesare a laptelui. Uh, laptele se aduce din Belgia și din Olanda, cum să se mai eticheteze atunci? Lucrăm la nivel european și cred că e foarte bine că lucrăm la nivel european. La ora actuală, uh, Etichetarea e făcută de statele membre sau de regiuni, însă nu funcționează corect. Avem uh, un avantaj publicitar în etichetare pentru firmele noastre. Dacă consumatorii doresc să cunoască originea, cred că atunci trebuie să găsim un mod să o indicăm. Oamenii fac cumpărături de la ferme, de exemplu, și avem foarte multe produse regionale pe care dorim să le promovăm. Nu știu dacă roșiile și ketchupul vin din uh, Spania sau din Chile. Poate că nu trebuie să cumpăr ketchup dacă nu doresc. Cred că în ceea ce privește etichetarea de origine, industria alimentară ar avea de câștigat un avantaj competitiv. Este important pentru consumatori și cred că uh, industria alimentară ar dori să folosească acest avantaj competitiv. Deci vreau să sugerez colegilor să încercăm să ne distanțăm puțin și să nu facem neapărat un punct cheie la vot din acest subiect. În ceea ce privește alimentele imitate sau care imită alte alimente, cred că Trebuie să uh, discutăm foarte clar pentru că altfel se pot crea nume foarte uh, fanteziste. Trebuie să se facă diferența între produse uh, inovatoare și produse care imită alte produse și trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Dacă un aliment înlocuiește altul, trebuie să se spună. După război se folosea cafea surogat, pentru că nu se găsea cafea normală. Și oamenii nu înțelegeau exact ce înseamnă. Dacă am putea să uh, spunem că brânza care, alimentele care imită brânza sunt un surogat de brânză, poate ar fi mai clar. În ceea ce privește etichetarea pe spatele pachetului, nu știu dacă este atât de important, cel mai important este ca informațiile să fie lizibile. Știm cu toții că lucrurile scrise mărunt sunt cele mai importante. Trebuie să fie însă lizibile. Dacă sunt pe spate, nu e grav, pentru că consumatorii pot să întoarcă produsul și să se uite pe spate. Cred în orice caz că putem ajunge la un compromis împreună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ayuso! Gracias, presidente. Eh, yo lo primero que quiero es reconocer el, el trabajo. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să o felicit pe doamna Sommer pentru munca depusă. Pentru că nu a fost simplu, raportul este extrem de complex. Sunt de acord uh, cam cu tot ce a spus ea. În ceea ce privește etichetarea, ce contează cel mai mult este piața unică să nu fie autorizate reguli naționale care să contrazică regulile pieței unice. Este un lucru fundamental pentru IMM-uri și pentru marile întreprinderi și, desigur, și pentru consumatori. În ceea ce privește etichetarea, trebuie să se găsească un echilibru între dreptul consumatorilor, drepturile consumatorilor și uh, limitarea birocrației pentru întreprinderi, deoarece uh, prețul etichetării va fi plătit de consumator. Caracterele trebuie să fie lizibile, dimensiunea trebuie să depindă de ambalaj. Nu poți eticheta în același fel un pachet de 1 litru cu unul de 10 cm cubi. În ceea ce privește originea alimentelor, E adevărat că e din ce în ce mai important pentru consumatori să o cunoască, mai ales la produsele proaspete, carne, pește și pentru produsele ambalate întreb, originea poate uh, reprezenta o valoare adăugată, iar întreprinderile care doresc să aducă valoarea adăugată a produselor lor o pot face și vor indica originea acestora. În Uniunea Europeană, reglementarea în domeniul alimentar este exhaustivă. Este atât de importantă, se face în mod foarte meticulos. Produsele care provin din Uniunea Europeană au deja o valoare adăugată. Deci mai au nevoie de o muncă de prezentare. Trebuie să se indice că produsele uh, europene sunt etichetate foarte corect și că nu trebuie să se permită importul de produse uh, nu respectă aceleași standarde și sunt și mai ieftine din această cauză și fac o concurență neloială produselor noastre. Atunci când un producător adaugă în mod voluntar o, o, o indicație de origine, o face pentru că astfel dă valoare adăugată produsului. Mulțumesc, doamna Zaborska. Ah, Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să fac câteva observații Dezbaterea durează deja de multă vreme, însă sunt convinsă că obiectivul nostru este de a obține prin aceste recomandări informații bune și corecte pentru consumatori și a le proteja sănătatea, dar nu putem vorbi doar de consumatori. Producătorii au de suferit uneori în mod inutil pentru că se introduc reglementări prea stricte, uneori exagerate. Și până la urmă acest lucru influențează în mod negativ consumatorul. Reglementarea irresponsabilă nu uh, va face rău marilor corporații, va dăuna mai ales IMM-urilor. Discutăm și despre definiția porției. Cred că, în primul rând, cantitatea dintr-o porție este întotdeauna menționată pe ambalaj. În al doilea rând, indicația privind porțile îi ajută pe consumatori să aleagă hrana în mod rațional. În al treilea rând, dacă există indicații referitoare la 5 grame sau 5 mililitri, foarte adesea se uh, creează confuzii și consumatorul uh, este dezorientat pentru că porția consumată este de multe ori mai mică de 5 grame. De exemplu, la tic-tac sau la guma de mestecat. Și foarte adesea și în ultim, uh, se întâmplă acest lucru. În ultimul rând, informațiile în legătură cu 100 de grame și 100 de mililitri trebuie să fie în mod obligatoriu indicate pe fața sau pe spatele ambalajului. Atunci, pentru consumator, comparația este posibilă. Mulțumesc! Și mai am încă ceva. Am încercat să propun în amendamentul meu 302 un compromis pe această temă. Mulțumesc! Miss Gardini? Doamna Gardini. Grazie. Eh, Mulțumesc, spune doamna Gardini. Am să fiu și eu foarte succintă pentru că deja am discutat foarte mult pe toate aceste subiecte. Avem în continuare opinii diferite și încercăm să găsim o soluție la niște probleme care rămân complexe cred că ghidul nostru trebuie să fie protejarea intereselor consumatorului. O misiune deja dificilă în sine. Dintre toate lucrurile care au fost deja afirmate, aș vrea să insist asupra acestor private labels – știu ce s-a întâmplat în prima lectură la Parlament și anume că acest amendament a fost abandonat, dar eu cred că e foarte important pentru că ar trebui ca atunci când cumpărăm un produs într-un uh, mare uh, magazin de retail să știm că nu acest magazin este producătorul, ci o altă firmă și uh, ca eu să nu mă mir atunci când ajung acasă că produsul cu care eram obișnuită are acum altă formă, alt uh, gust și așa mai departe, tocmai din cauza că între timp uh, lanțul de retail a schimbat producătorul, deși nu îl indică pe etichetă. Apoi, ce privește data de congelare, știți că este una dintre tehnicele cele mai eficiente pentru a prezerva calitățile nutriționale ale alimentelor și nu cred că are sens să uh, impunem costuri suplimentare acestei, acestui lanț alimentar care ne oferă nenumărate garanții. Cu atât mai mult cu cât există deja uh, inspecții și controle în ce privește uh, acest lanț de congelare și uh, uh, cu privire la uh, uh, păstrarea acestui lanț al, al frigului, cum este el numit. De asemenea, consumatorul n-ar trebui să fie descurajat să cumpere produse congelate numai din cauza că le-ar fi teamă că ele poate între timp s-au uh, decongelat și ar putea să fie uh, periculoase. Eligibilitatea și lizibilitatea. Eu una nu cred că numai dimensiunea literelor uh, contează, ci și alți factori. Acum am ajuns la acest uh, compromis cu Consiliul, dar nu știu dacă este ultima ideală. Încă un lucru mi se pare important și aici se fac multe confuzii. Apropo de porții sau de cantitatea de 100 de grame. Evident că uh, reperul de 100 de grame are o adevărată importanță pentru că putem să facem comparația între mai multe produse. Însă, dacă eu vreau să știu exact ce am să ingurgitez, porția este un reper mai uh, uh, um, clar decât cantitatea de 100 de grame. Și să nu uităm că există produse care sunt vândute sub formă de porție. Dacă eu cumpăr un pachet de biscuiți sărați, pot să mănânc tot pachetul, dar uh, nu știu poate câte calorii uh, voi uh, consuma dacă mănânc întregul pachet, la fel și cu o tabletă de ciocolată. Dar atunci când vreau să uh, gătesc uh, paste, de exemplu, Poate că pot să cântăresc 80 de grame uh, uh, per persoană care va consuma aceste paste, dar eu nu mă pot duce cu cântarul la uh, supermarket pentru ca apoi să cântăresc uh, de câte porți am nevoie din cutare sau cutare produs, vândute în gros sau nu. Deci, haideți să vedem cum putem să ajungem la o înțelegere cu Consiliul. Ei vorbesc de uh, Uh, acest etalon de 100 de grame pe care îl preferă față de cel de porție. Da, e adevărat, 100 de grame e un reper util și deja este folosit, dar dacă vrem să spunem consumatorilor exact ce vor uh, ingurgita, ce vor consuma, e important să folosim și uh, etalonul porției. Deci eu când mănânc dimineața uh, și mi se spune că o porție, să zic, reprezintă 5 uh, uh, bucăți de, de uh, pâine prăjită, preambalată, atunci mănânc 5 și nu mă apuc să cântăresc câți, uh, asemenea, câte asemenea bucăți de pâine prăjită reprezintă 100 de grame. Deci, pentru aceste porțiuni, uh, pentru aceste produse preambalate, ar trebui totuși să indicăm cât din acest produs reprezintă o porție. Domnul Schlitter, vă mulțumesc. Am urmărit și eu discuția, dar mi se pare important să revin și eu la ce au spus mulți dintre antevorbitorii mei, mai ales țara de origine. Gândiți-vă la băuturile alcoolice. Să știm de unde provine alcoolul. Sau, în ce privește animalele, trebuie să știm unde a fost crescut un anumit animal, apoi unde a fost uh, uh sacrificat. Trebuie să facem tot ce ne stăm în putință să exercităm presiune asupra Comisiei, asupra Consiliului. Eu cred că marea majoritate a consumatorilor nu știu cât de multe calorii consumă atunci când uh, beau alcool. Să nu uitați că alcoolul conține de 1,5 ori mai multe calorii decât uh, zahărul pur. De asemenea, atunci când uh, bei un pahar din anumite băuturi alcoolice, s-ar putea să uh, uh, consumi mai multe calorii decât dacă bei uh, o doză de Coca-Cola. Deci, Împreună cu doamna Wilmot și alții, noi am depus mai multe amendamente și aș vrea să vă atrag atenția asupra amendamentului 152, astfel încât să punem capăt existenței, folosirii acestor etichete uh, care derutează, care dezinformează. În Suedia am găsit uh, anumite exemple, ca de exemplu o prăjitură cu uh, afine, dar de fapt nu există nici măcar o urmă de afină în respectiva prăjitură, dacă citeai lista ingredientelor, deși pe ambalaj erau desenate nu știu câte um, afine. Deci ar trebui neapărat să nu mai existe posibilitatea de a aplica asemenea etichete. De aceea trebuie ca amendamentul 152 să fie consolidat. Și alte puncte sunt importante toate aceste alimente destinate vegetarienilor, care sunt de fapt niște alimente surogat, dar ar trebui să fie foarte clar menționat pe etichetă că sunt alimente uh, care com- convin alimentației persoanelor vegetariene. E important și să ne gândim la ouă și să putem să interzicem practic acele ouă care provin de la uh, uh găini crescute în cuști Trebuie ca consumatorul să aibă posibilitatea de a evita uh, acele produse care conțin ouă, care la rândul lor provin de la uh, găini crescute în cuști. Acum dăm cuvântul comisiei. Thank you, uh, Mulțumesc, domnule președinte. To, uh, listen today. A fost pasionantă discuția de astăzi. Împărtășim în oarecare măsură opinia lui Dagmar Roth-Berendt și anume că există și trebuie să existe multe amendamente. Sperăm că va fi posibil să se concentreze amendamentele pe chestiunile fundamentale ca să se poată ajunge la un compromis în a doua lectură. Comisia va lucra spre atingerea acestui obiectiv cu toate forțele și cu toate posibilitățile pe care le are la dispoziție. Cred că anumite chestiuni s-au degajat ca fiind fundamentale sau ca fiind chestiunile care preocupă pe cei mai mulți dintre deputați. Se numără printre acestea etichetarea pe partea din față a pachetului. După cum știți, Comisia a susținut amendamentul inițial din prima lectură în legătură cu etichetarea obligatorie pentru partea din fața ambalajului pentru cinci elemente. Am fost destul de dezamăgiți de faptul că cei de la Consiliu nu au dat curs acestei sugestii și nu au respectat propunerea Comisiei și nici ideea Parlamentului. Am uh, spus că vom susține orice poziție repetată a Parlamentului în legătură cu acest aspect, deci ne, ne menținem sprijinul pentru etichetarea pe partea din fața ambalajului. În ceea ce privește țara de origine, a fost evident aici că opiniile sunt divergente iar argumentele ambelor părți sunt foarte puterne, puternice. Mulți consumatori doresc să cunoască originea, să fie informați prin etichetă cu privire la originea produselor. Însă, acest lucru e greu de realizat în anumite cazuri. E dificil pentru producători. Credem că poziția Consiliului este una dincolo de care este greu să se meargă și sperăm că se va ține cont de către Parlament pentru găsirea unui compromis în sensul acelei poziții. În ceea ce privește lizibilitatea, suntem foarte mulțumiți de faptul că se recunoaște că subiectul lizibilității a câștigat în importanță și ne bucură și faptul că raportoarea propune să se susțină poziția Consiliului. Domnule președinte, cred că mă voi opri aici. După cum v-am spus, acestea sunt principalele chestiuni discutate. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dau din nou cuvântul doamnei raportor pentru uh, tragerea concluziilor. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Vedeți că, cu toate că am discutat deja de mai multe ori aceste lucruri, încă e nevoie să le mai discutăm. În primul rând vreau să subliniez ceva ce a spus Crista Clas Acum ne îndreptăm către a doua lectură și în cea de-a doua lectură fiecare trebuie să se gândească dacă nu vrea să fie dispus să facă compromisuri. Nu se poate ca uh, să așteptăm întotdeauna doar ca partea cealaltă să ne vină în întâmpinare. Fiecare trebuie să facă, să fie pregătit să facă un pas spre partea cealaltă și în discuția de mâine cu raportorii din umbră voi încerca să uh, găsim această apropiere de care mai e nevoie. Um, am să iau lucrurile în ordine cronologică, adică în ordine în care au vorbit colegii. Glenis Filmet a spus că acizi grași trans trebuie neapărat să fie puși pe etichetă și că nu poate în niciun caz să renunțe la acest lucru. Problema este că, bun, pentru mine, eu sunt neutră în privința acestor, uh, acest graș, dar aici e o problemă tehnică. Pentru că uh, acizii grași uh, trans natural și cei artificial nu pot fi uh, deosebiți. Și sigur că uh, sunt colegi care spun că dacă uh, um, trecem, dacă marcăm și acest, acest igraș, atunci trebuie să spunem și dacă ei sunt uh, natural sau uh, artificial. Și din moment ce nu putem face acest lucru, nu putem nici să îl prevenim pe uh, pe consumator. Și pe de altă parte, în anumite uh, alimente, de exemplu în lapte, aceștia se găsesc acolo în mod natural. Deci consumatorul nu trebuie să capete impresia că uh, acizii grași trans sunt niște elemente negative sau care au fost adăugate în mod artificial. Um, și interdicția uh, privind uh, acizii grași nu, nu mi se pare realistă. Nu, nu, putem să, nu putem să interzicem pentru că ei se găsesc în uh, alimente, în alimentele inițiale. Um, și nu cred că e o discuție care trebuie să ne ducă până la conciliere. În ceea ce privește numărul mare de amendamente, da, trebuie să recunosc ca și raportoare și eu am depus din nou foarte multe amendamente pentru că Consiliul a neglijat foarte multe detalii și mulți colegi au depus uh, din nou multe amendamente Uh, pentru a reinstitui elemente din prima lectură, ceea ce cred că este o abordare justă, am menționat acest lucru uh, și în discuția trecută. Vreau să vă atrag atenția însă că am mai depus 30 de amendamente suplimentare care sunt de natură pur tehnică și vreau să îi rog pe raportorii din umbră să ia în considerare acest lucru. E vorba de adaptarea la uh, noutățile care decurg din intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și serviciul juridic mi-a atras atenția că e nevoie de aceste adaptări, de aceste modificări. De aceea vă rog să aveți înțelegere pentru uh, aceste amendamente. Ele nu aduc niciun fel de modificări de conținut, ci e doar o adaptare tehnică. În ceea ce privește mențiunea provenienței sau originii, mulți uh, colegi au luat poziție și au spus că e important pentru consumator. Am auzit acest lucru în toate discuțiile, am discutat cu foarte mulți oameni și știu că e adevărat acest lucru. În primul rând, trebuie să spunem că nu știm dacă în toate statele membre, într-adevăr, acest lucru este important pentru consumator. Până acum, uh, sunt foarte puține sondaje sau studii din puține state membre privind uh, uh, indicația de proveniență, dacă ea este importantă pentru consumator și rezultatele de până acum au arătat că nu e important acest lucru pentru consumator. S-ar putea ca acest lucru să depindă, sigur, de țările în care s-au desfășurat aceste studii, aceste sondaje. Uh, și s-ar putea ca uh, colegii, într-adevăr, uh, care vin din anumite țări, să aibă dreptate. Pentru oamenii din anumite țări, uh, proveniența să fie mult mai importantă decât oamenii din, pentru oamenii din alte țări. Eu pot să vorbesc doar despre Germania și pentru marea majoritate a consumatorilor nu este importantă proveniența. De deci germanul hotărăște mai degrabă în funcție de preț decât de proveniență. Dar pot să accept că situația e diferită în alte state membre. Dar cred că e important uh, să recunoaștem că nu avem niște date științifice care să ne indice că, într-adevăr, consumatorul consideră acest lucru important. E vorba doar de e o chestiune subiectivă. Organizațiile de consumatori ne spun acest lucru, dar nu știm dacă lucrurile stau într-adevăr așa. Și uh, reprezentantul comisiei a spus, într-adevăr, cum au spus și mai mulți colegi, că indicația provenienței, indicația de origine, Uh, pune și o problemă legată de, de birocrație, de efortul, de povara pe umerii întreprinderilor. Uh, și pentru IMM-uri acest efort poate să fie foarte mare și să ne gândim că în uh, sectorul alimentar 80% din întreprinderi sunt IMM-uri. Deci trebuie să luăm în considerare acest lucru și să nu uităm în toată această discuție că consumatorul este cel care plătește această, această birocrație suplimentară, aceste eforturi de etichetare suplimentare. Deci nu companiile însele plătesc. E vorba de lucruri pe care trebuie să le avem în minte atunci când decidem și sper să ajungem la o, la o soluție. Um, eu personal nu am nimic împotriva acestei indicații de origine, dar uh, trebuie să fie fezabilă și trebuie să poată fi plătită. Și de aceea cred că trebuie să discutăm în continuare, eventual și cu Consiliul. În ceea ce privește dimensiunea porților. Există o propunere care vine de la mine inițial, și anume de a fixa dimensiunea, de a defini dimensiunea porților. Sigur că putem să spunem că uh, o lingură sau o linguriță sau uh, o uh, farfurie sau uh, o, um, o felie, uh, de exemplu, dar la felie, fie că ne referim la caș sau la pâine sau la cozonac, trebuie să avem o dimensi- aceeași dimensiune. Și la fel, uh, lingurile și lingurițele nu au aceeași dimensiune în toate statele membre. De aceea nu este atât de ușor să uh, definim dimensiunea unei porții. Am discutat deja de mai multe ori că, într-adevăr, avem uh, avantajul că o porție este o cantitate pe care consumatorul o înțelege. Um, că dacă îi spui, de exemplu, 25 de grame de chipsuri, uh, ce înseamnă asta? Cât e? Cât, e? Uh, cât poate să țină în mânuță un copil sau un adult sau cum se măsoară? Deci, trebuie să uh, vedem ce soluție găsim, pentru că am discutat și cu Comisia și cu toate părțile implicate și cu organizațiile consumatorilor și este un demers foarte dificil acela de a fixa porții, dar trebuie să fie posibil. Și apoi, odată ce avem fixată dimensiunea unei porții, putem să lucrăm cu acest concept. Și eu am spus deja că sunt uh, pregătită să, să, să discut. Um, este foarte important însă să nu se dea o impresie greșită consumatorului um, atunci când uh, se definesc porțiile. În ceea ce privește comparabilitatea, cineva a spus că trebuie să rămână uh, 100 de grame ca punct de referință, așa am decis și Consiliul propune același lucru și într-un, uh, acest lucru să se treacă într-un uh, tabel care, este, uh, care apare pe partea din spate a ambalajului, unde uh, ar trebui să apară și uh, dimensiunea porției și respectiv valoarea energetică a fiecarei porții. Um, E adevărat că are acum uh, o activitate masivă de lobby și anume că pe partea din față să nu apară doar 100 uh, de grame, valoarea la 100 de grame, ci și uh, valoarea per porție. Deci caloriile Uh, pe porție. Aici putem să avem opinii diferite, să spunem că e foarte important sau că nu e deloc important. Întreaga discuție însă se referă la partea din fața ambalajului, pentru că pe partea din spate va, aceste elemente vor apărea cu siguranță. În ceea ce privește alimentele utilizate ca și coloranți, și eu am uh, propus acest lucru uh, în prima lectură chiar, Există însă nevoia de clarificare aici și uh, eu mi-am notat uh, acest lucru pe lista chestiunilor pe care vreau să discut mâine cu raportorii din umbră. În reuniunea de astăzi avem uh, aici un document de la așa numită Alianță pentru Transparența Alimentară, sună ca și cum ar fi un ONG. Um, cred că este într-adevăr o rușine, e un tip de lobby pe care nu ar trebui să-l acceptăm. Așa cum nu cred că e acceptabil nici atunci când colegii depun anumite um, documente pe fața, pe um, mesele tuturor, pentru că și asta s-a mai întâmplat. Da, e adevărat, industria are propriile interese, Problema mea este, și putem să discutăm mâine împreună cu raportorii din umbră, uh, că uh, problema este că și acest lucru uh, poate să ducă în eroare. Dacă fac reclamă spunând că noi utilizăm doar coloranți obținuți din alimente și nu coloranți artificiali, um, acest lucru poate să ducă la uh, Um, la probleme de înțelegere. De aceea trebuie clarificat foarte bine la articolul 7. În ceea ce privește lizibilitatea, e un element pe care ni l-am dorit. Vrem să stabilim nu doar uh, dimensiunea literelor, ci și contrastul dintre scris și fond, acesta să fie de asemenea stabilit și alte aspecte. E exact propunerea mea din prima lectură pe care Parlamentul a susținut-o. Am reintrodus acest amendament, ceea ce e bine. Uh, și vom găsi un compromis în acest uh, sens. Sunt multe aspecte legate de lizibilitate, lizibilitate uh, distanța dintre litere, distanța dintre rânduri și așa mai departe. Propunerea e ca Comisia să introducă reguli, norme obligatorii privind uh, stabilirea a ceea ce este lizibil și ce nu. Uh, eu am fost întotdeauna convinsă de faptul că dimensiunea caracterelor sau uh, câte, câți milimetri, mă rog, sunt între ele, este o chestiune atât de tehnică încât noi, Parlamentul, nu putem să decidem astfel de lucruri. Specialiștii trebuie să o facă, ceea ce deja s-a făcut, de aceea eu cred că ar trebui să acceptăm propunerea Consiliului. Uh, pentru că există um, și această posibilitate de a permite um, un scris mai mic pentru acele ambalaje care sunt mai mici și cele foarte, foarte mici oricum uh, vor primi o derogare de la aceste dispoziții. Deci, eu nu cred că ar trebui să, să insistăm atât de mult aici. Doamnei Grostet vreau să-i spun că indic care indicațiile pentru alimentele speciale, de exemplu hrana pentru bebeluș, este reglementată în alt uh, act legislativ și eu cred că ar trebui să lăsăm lucrurile așa. Sigur că este o problemă importantă, dar nu cred că trebuie tratat aici și nu cred că pune probleme aici. De asemenea, doamna Groset a spus că uh, sodiul trebuie să apară în mod suplimentar pe etichetă. Eu în continuare sunt de părere că mă rog, din punct de vedere științific, e corect să treci doar sodiul, nu sarea. Dar am decis să trecem sarea pentru că consumatorul înțelege mai bine ce înseamnă asta. Um, dar dacă vrem, de asemenea, să uh, introducem uh, pe etichetă și sodiul global din uh, aliment, Cred că, este, cred că este o intenție corectă, pentru că acest lucru dă informații cu privire la natura produsului și există și alte surse de sodiu decât uh, sarea. Uh, sarea este compusă doar în pro, pro, pro, proporție de 40% din sodiu. Există și glutamatul de sodiu, de unde uh, poate să vină sodiu în aliment. De aceea cred că e important să, uh, să fie marcate și celelalte surse de sodiu și deci cantitatea globală de sodiu. Dar um, nu știu, să vedem ce va vrea Consiliul. Faptul că trebuie să nu uităm uh, piața internă, cum a spus domnul Kramer, acesta este și intenția mea. De aceea, cred că ar trebui să ne distanțăm de Eh, posibilitatea de a le permite statelor membre să introducă reglementări speciale în ceea ce privește etichetarea alimentelor, mai ales pentru IMM-uri, eh, acest lucru ar fi o, o catastrofă. Dar acest lucru l-am respins deja din prima lectură. Ce mai aveam? Produsele duty-free pe care le-a amintit domnul Rossi și, de asemenea, limba în care se face etichetarea, eu propusesem că ar trebui să fie posibil ca produsele care se vând uh, în zonele duty-free să poată să fie etichetate și doar în limba engleză. Dar eu cred că va trebui pur și simplu să votăm și majoritatea va decide. Eu cred că în uh, aeroporturile internaționale um, nu are rost să insiști și asupra limbii țării respective. Dar putem să ajungem la un consens, să spunem limba țării plus engleza. Aș putea să accept și asta. Dar uh, cred că ar fi absolut un, un nonsens să insistăm ca această etichetare să se facă numai în limba țării respective. Uh, cinematografele multiplex pe care l-a menționat domnul Schilakakis, care nu mai este în sală, acest amendament a fost adoptat în prima lectură ca și considerent și acum este din nou supus la vot. Și revenind la domnul Rossi, uh, cantitatea zilnică recomandată pentru o femeie uh, adultă. Din câte am înțeles, dacă am înțeles bine, el protestează um, mențiunea că e vorba de o femeie, 2000 de calorii, uh, trebuie să se treacă atunci și valoarea pentru un bărbat. Această cantitate zilnică recomandată um, sigur că este una in, uh, estimativă, adică este una care ne dă doar o indicație, dar uh, de fapt, nevoia personală a fiecăruia, respectiv cantitatea recomandată pentru fiecare, poate să devieze. Și alți colegi au vorbit despre problema care se pune atunci când produsele sunt, uh, au la bază mai multe elemente, mai multe ingrediente. Va trebui să avem o clarificare pentru că problema este cunoscută. Data de congelare e problematică aceasta uh, a fost introdusă gândindu-ne la carne. Și poate că putem să rămânem la, la carne, ca să nu apară astfel probleme. Și domnul Rossi a întrebat uh, ce sunt produsele proaspete preambalate. Uh, am definit acest lucru în amendamente. Există produse care se găsesc în supermarketuri, um, care um, sunt proaspete, de exemplu o salată proaspăt făcută în ziua respectivă, care poate fi cumpărată doar în ziua respectivă, dar care este totuși ambalată. Și uh, mărcile proprii, așadar indicațiile privind producătorul, dacă produsul nu este vândut sub numele producătorului, de exemplu, supermarketurile vând produse, um, le cumpără de la niște producători, dar își pun propria uh, marcă propriul logo asupra lor. Aici sunt foarte multe interese. Mulți producători spun că nu vor uh, să apară numele lor pe produsele respective, pentru că ei spun, noi producem pentru mai multe lanțuri de supermarketuri și uh, rețetele sunt parțial diferite în funcție de ceea ce ne cere uh, fiecare supermarket și, mai mult decât atât, uh, ne-am face o defavoare dacă am insista ca produsele noastre Uh, să apară întotdeauna sub numele nostru, pentru că dacă ele uh, sunt vândute sub marca uh, supermarketului, ele sunt mai ieftine decât cele sub numele nostru. Și atunci um, consumatorii n-ar mai cumpăra produsul nostru pentru că e mai scump, ci ar merge imediat la supermarket și ar cumpăra produsul nostru sub un an Uh, sub un alt nume și deci am pierde din profituri. Aceasta este realitatea. Sună ciudat, dar așa se petrec lucrurile și de aceea trebuie să luăm în considerare această realitate. Și încă o dată revin la Crista Clas. Uh, și de uh, marcarea, etichetarea imitațiilor. Uh, tu ai propus să se scrie, de exemplu, înlocuitor de cașcaval. Nu putem face asta pentru că nu putem folosi cuvântul cașcaval pentru un produs care nu este cașcaval. Asta e problema. Și dacă am o bucată de carne care a fost obținută prin, uh, prin lipire sau o imitație de șuncă, nu pot să o numesc șuncă pentru că nu e șuncă. Acest lucru este reglementat în legislație și de aceea e, e dificil să găsim o formulare, dar o, o să încercăm să găsim o soluție și cred că putem să o găsim. Cred că acestea au fost punctele menționate de colegi. Un ultim lucru vreau să mai subliniez. Eu sunt de părere că ar trebui să încercăm să ajungem la un acord în a doua lectură și anume să facem mari eforturi, să ajungem la un consens și să nu ducem acest dosar în procedura de conciliere. Uh, nici nu știm dacă procedura de conciliere va avea rezultate pozitive pentru noi sau nu. Aceasta este problema. Concilierea poate și să eșueze. Și eu sunt convinsă că putem să ajungem la o soluție în a doua lectură și cu Consiliul de Ministri și dacă concilierea eșuează, atunci uh, consumatorul trebuie să mai aștepte cel puțin 10 ani pentru aceste reguli și cred că nimeni, niciunul dintre noi nu-și dorește acest lucru. Mulțumesc! Uh, Timpul ne presează, speram să, înce să încheiem acum acest punct, dar am mai cerut uh, cuvântul un coleg pentru un scurt comentariu. Da, e vorba de comentariul privind țara de origine. Am prezidat o întâlnire la Hong Kong cu 152 de țări participante și acolo s-a stabilit că se poate eticheta țara de origine, chiar dacă este vorba de o șuncă produsă în Canada. Dacă e produsă în Canada, atunci uh, e corect dacă se menționează pe uh, etichetare. Văd că a căzut acolo o pancartă. Nu e niciun motiv uh, Uh, ca acest lucru să coste mai mult, pentru că etichetarea țării de origine există la vin și la supermarket, pe rafturi există separat vinul francez și cel italian și așa mai departe și nu sunt obstacole juridice în, din punctul de vedere al OMC. La Hong Kong a fost clar, deși cum dată la Doha a eșuat. Ar fi o greșeală să uh, nu avem etichetarea țării de origine. Nu e nicio problemă. Mulțumesc! Votul va avea loc. Vă spuneam că nu deschidem din nou dezbaterea, nu, altfel nu vom reuși să terminăm uh, ordinea de zi. Bun, raportoarea, 30 de secunde. În ceea ce privește uh, mențiunea colegului nostru Sturdy, uh, într-adevăr, nu e dificil la produsele, la materiile prime, la produsele proaspete, dar când e vorba de produsele prelucrate, asta e o cu tot o altă poveste. Și există opinii diferite. Unii doresc să se eticheteze și carnea, alții doresc să se eticheteze, să se ofere informații pe etichetă privind uh, ingredientul primar, ingredientul principal, ceea ce e foarte dificil și deja multe, multe părți implicate în această discuție au subliniat cât de dificil este, dar continuăm discuția. Uh, Bine, votăm pe 19 aprilie și va ajunge în plenară în luna iulie. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi și anume discuția cu Comisia în ce privește punerea în aplicare a actului referitor la importurile de hrană pentru animale și alimente din Japonia în urma accidentului de la Fukushima. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Flu. Cred că știți că președintele Barroso a anunțat săptămâna trecută la Strasburg că va alinia măsurile luate de noi inițial, adoptate de Comisie pe 25 martie, deci că le va alinia cu măsurile adoptate de autoritățile japoneze după accidentul de la Fukushima. Comisia a adoptat ieri un amendament conform căruia se vor aplica nivelurile folosite de autoritățile japoneze pentru iodină și pentru cesiu. Aceste amendamente doresc să se asigure că alimentele și furajele importate din Japonia au acele, respectă aceleași criterii ca cele de pe piața internă din Japonia. Acesta a fost una din criticile făcute de noi când am adoptat primele măsuri și anume că nivelurile care deviază de la nivelurile japoneze reprezintă riscuri și produse care sunt interzise pe piața din Japonia ajung în Europa. Această nouă măsură nu se referă la cerințele de certificare pe care le avem pentru Japonia, adică produsele care vin din Japonia, trebuie să măsuri și nu se spune nimic despre cerințele de import pe care le impunem statelor membre la punctul de intrare. Măsurile noastre ținând cont de aceste alinieri făcute, doresc să minimizeze riscurile și trebuie să recunoaștem și că de la bun început Acum Bine. Nu duc la autorizarea de produse care nu ar fi eligibile pentru piața japoneză și deci acelea să nu fie exportate în Uniunea Europeană. După cum s-a spus, trebuie să existe o consecvență între testele făcute în Japonia și testele făcute aici, în Europa. Acest lucru s-a întâmplat și atunci când am discutat despre măsurile provizorii cu japonezii, a devenit clar că aceste măsuri vor fi folosite mai mult timp în Japonia. Aș mai vrea și să subliniez faptul că statele membre testează la ora actuală importurile din Japonia, iar rezultatele pe care le-am văzut până acum demonstrează că în majoritatea cazurilor nivelurile detectate nivelurile descoperite nu sunt detectabile sau sunt foarte mici. Președintele Barroso a anunțat că regulamentul 3954 al Uniunii Europene va fi revizuit de experții științifici în următoarele luni și săptămâni. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Dagmar Roth Perent. Mulțumesc. Am înțeles că, din fericire, la uh, comisie se lucrează, însă în continuare există oameni acolo care se pare că au pierdut contactul cu realitatea, complet. Vă mărturisesc că am rămas absolut fără cuvinte când uh, am văzut acum câteva săptămâni că Comisia Europeană ia un regulament uh, de 25 de ani, vechi de 25 de ani, îl pune pe masă și spune, da, e modern, putem să-l utilizăm din nou. Și trebuie să spunem lucrurile clar. Nu vorbim doar despre, poate și despre asta, dar nu doar despre pragurile care spun oamenii de știință sunt uh, periculoase pentru sănătate. Știm deja de foarte mult timp că oamenii de știință, cercetătorii din Europa, nu sunt în totalitate de acord și recomandările primite de la EFSA nu sunt necontestabile, fie că e vorba de OMG-uri sau de altceva. Deci dacă e vorba de un subiect atât de sensibil, și anume uh, prezența iodului sau a cesiumului, uh, cesiului radioactive în substanțe și uh, um, opinia publică europeană este înspăimântată și întreabă oare mai putem să cumpărăm orez, ce se întâmplă cu, uh, cu ceaiul verde și așa mai departe. Vine uh, comisia și scoate de la sertar regulamentul Cernobâl uh, Uh, eu trebuie să vă spun sincer că am rămas cu totul șocată și uh, cred că uh, ar fi bine ca Direcția Generală să refacă contactul cu realitatea și și eventual cu eurodeputații. Cum să dureze câteva săptămâni să apară acest val de indignare și apoi Comisia să spună, a, poate că totuși nu e bine să avem niște uh, praguri mult mai laxe decât cele din Japonia. Idee foarte bună, spun eu, e o, e o idee foarte bună, dar uh, Comisia n-a trebui să uh, vină cu această idee numai în momentul în care lumea s-a, s-a indignat și a, a protestat. Este o, o, o, un demers atât de prost uh, al, al Comisiei, care nu-și face treaba, e, e o dovadă de prostie. Se lucrează foarte prost acolo la comisie, fără uh, a se gândi și fără niciun uh, uh, contact cu realitatea. Și uh, îmi cer iertare că acum uh, vă, dumneavoastră sunteți cel care primește toată critica, comisarul ar trebui să o facă. Uh, și domnul Barozo, domnul Barozo ar trebui să, uh, să vină și să spună uh, uitați-vă că nu e bine. Uh, japonezii au niște praguri foarte stricte și noi avem niște praguri mai laxe. Nu e bine ce facem. Și așa că dumneavoastră trebuie să mergeți acolo la comisie și să spuneți, indiferent ce spun oamenii de știință, noi vom aplica principiul precauției principiul precauției e o chestiune pe care foarte mulți nu-l înțeleg. Și eu la EFSA, la Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară, întotdeauna spun, aplicați principiul precauției. Și anume, e foarte important să ne gândim de trei ori înainte să luăm un, un pas pe viitor și eventual uh, să luați legătura cu alte direcții generale care au uh, contactul uh, în fiecare zi cu cetățenii din circumscripții, cu, respectiv să luați contactul cu noi pentru a ne asigura că facem o treabă rezonabilă aici. Doamna Grostet. Merci beaucoup, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș fi vrut să pun o întrebare sau două. Nu știu dacă sunt realiste. Uh, însă se vorbește despre uh, aruncarea de apă radioactivă în Oceanul Pacific. Peștii știți bine că parcurg distanțe foarte mari, călătoresc. Și eu vreau să întreb ce se întâmplă, vor fi supravegheați peștii pescuiți în apele teritoriale ale Japoniei? Și ce se întâmplă cu contaminările care s-ar putea întâmpla în cazul peștilor prinși în lagul Coreei sau al Chinei? la o distanță de eh, vreo mie de kilometri între nordul Japoniei și Seul. Mi se va spune că curenții merg către Pacific, însă sunt probleme aici. Chiar vom primi toate garanțiile în legătură cu pescuitul? În ape chiar mult mai îndepărtate, însă unde ar putea să ajungă pești contaminați? Aceasta este întrebarea pe care vreau eu să o adresez Comisiei Europene. Kansler. Ja, <clears throat> jag undrar om kommissionen kan repetera vilken förordning ni kommer se över. Domnul Schlitter, da, ă, poate comisia să repete despre ce regulament vorbește? Consiliul nu, ă, nu a adoptat de regulamentul pe care cred eu că l-a menționat Comisia. Nu putem să luăm niveluri prag vechi de 25 de ani până la urmă. E vorba de un regulament care nu a mai fost folosit de 25 de ani. Există regulamentul Cernobâl, care interzice eh, importurile din state terțe, însă trebuie să fie clar despre ce niveluri limită vorbim. Nu putem spune că nivelurile prag au fost sporite. A fost o comunicare foarte proastă. Nivelurile prag eh, vechi datează de acum 25 de ani, iar uh, Agenția Internațională a Energiei Atomice spune că dacă am avea aceeași politică pentru plumb, nivelurile prag ar fi fost foarte mari în legătură cu plumbul, însă acestea au fost modificate pentru că am primit noi informații științifice. Dacă ne gândim că persoane, foarte puține persoane suferă uh, de expunere la un nivel foarte mare de radiații, este la fel de grav și dacă un număr mai mare de persoane este expus la un nivel mic de radiații. Până la urmă e un calcul politic aici, înseamnă că uh, contează cum adunăm nivelurile de risc și cum este încărcat sistemul imunitar. Uneori e nevoie de foarte puțin ca să uh, treci pragul de la sănătate la boală. Statele Unite, de exemplu, au praguri mult mai mici decât noi. În orice caz, cred că uh, s-a reacționat foarte rapid la ce s-a întâmplat în Japonia, însă eu cred că ar trebui să fie schimburi, schimbări, modificări permanente și actualizări permanente ale legislației. Și uh, barierele privind cesul nu vor dispărea până pe 30 iunie. Deci ce veți face pentru a găsi o soluție permanentă? Ich habe ja normalerweise auch große Freude. Eu, în mod normal, mă bucur întotdeauna să uh, critic comisia, dar cred că în acest uh, caz lucrurile nu sunt așa cum au fost ele ilustrate. A existat uh, peste noapte un mare accident în Japonia și noi în Europa, 26 de ani, uh, am considerat că o astfel de legislație nu este uh, necesară. După Cernobâl, ea a fost, uh, uh, ea a intrat în vigoare atunci când am considerat că există pericolul destul de ridicat al uh, radiațiilor în Uniunea Europeană și ca să reușim să um, controlăm alimentele, am introdus aceste niveluri, aceste praguri. Uh, uh, acum să condamnăm Comisia pentru că a scos din sertar regulamentul respectiv, eu nu cred că e corect. Cred că a făcut bine pentru că dacă nu, nu am fi avut niciun regulament. În, urmă, în, ultimii 60, în ultimii 20 de ani acest regulament nu a fost actualizat, putem să reproșăm acest lucru, dar uh, sunt uh, curios dacă el ar fi fost actualizat sau în momentul în care va fi actualizat, dacă e o diferență atât de mare. Dagmar, uh, e bine, o cunoaștem foarte bine, este prietena verzilor și a celor de la, de la CDU și nu cred că trebuie acum să aibă o astfel de poziție agresivă la adresa comisiei, pentru că nu ar fi acționat suficient de intensiv, de rapid Uh, eu cred că, deci, uh, Comisia are astăzi mai degrabă simpatia mea decât să îi, îi cert sau să-i uh, să mustru. Deci, Dagmar, astăzi nu sunt de acord cu tine. Domnul Prodi. Și eu aș vrea să subliniez că trebuie neapărat să intervenim cu privire la regulamentul pe care îl aveam deja după catastrofa de la Cernobâl. Îndeosebi că avem nevoie, aș vrea să spun că avem nevoie de un cadru complet în ce privește pragurile acceptabile în hrana destinată uh, populației. și mai ales trebuie să fim atenți la posibila contaminare a produselor procesate, prelucrate. Mă gândesc la carnea de pește sau alte tipuri de carne care sunt preambalate. Deci, eu cred că trebuie să avem o vedere amplă a problemei și să ne gândim și la posibila contaminare a unui produs din cauza faptului că anumite ingrediente din acel produs sunt contaminate și că am putea să avem niște doze mult prea Uh, ridicate din cauza faptului că au fost incorporate în produsele respective niște materiale radioactive. Cred că putem să ne bazăm pe experiența de la Cernobâl, însă nu trebuie să uităm faptul că acum suntem într-o situație diferită, pentru că aceste elemente radioactive rezultate în urma fisiunii nucleare sunt diferite de cele uh, uh, emise în atmosferă în urma accidentului de la Cernobâl. Deci să se facă bine diferențierea între accidentul de la Fukushima și cel de la Cernobâl și mai ales în ce privește produsele, cum spuneam, uh, ambalate și care au fost uh, uh, procesate sau eventual tratate cu materiale uh, ionizante. Mulțumim, acum dăm cuvântul uh, Comisiei. Domnule președinte, vă mulțumesc. Am fost atent la critica adresată de doamna Rod Berend. Vreau să se clarifice un lucru. Aici nu e vorba despre experți de la EFSA, ci de la Euroatom. Și pentru a răspunde la întrebarea doamnei Grostet despre peștii care ar putea să fie contaminați, vinerea trecută a avut loc această discuție atunci când am prezentat proiectul de regulament statelor membre și s-a recomandat monitorizarea bancurilor de pește din uh, acele zone care ar putea să sufere din cauza scurgerilor radioactive. Dar deocamdată nu am, există dovezi cum că uh, ar exista uh, probleme de contaminare, însă statele membre vor continua să facă această monitorizare. Săptămâna trecută am luat deja niște măsuri cu privire la pește și e vorba despre acei pești prinși în zona de coastă a Japoniei sau altor uh, state vecine care ar fi putut să sufere din cauza radiațiilor. Deci vorba despre peștele din zonele de coastă. Apropo de ce va face Comisia apropo de aceste praguri <clears throat> din regulamentul 3, 3954? Experții de la Euratom ne-au rugat să revizuim aceste praguri, lucru care se va face în următoarele săptămâni sau luni. Deocamdată nu mă pot baza decât pe aceste praguri din regulamentele, regulamentul 3954 sau pragurile folosite în Japonia. În ce privește hrana procesată, cea care este ambalată în pun sau în conserve și așa mai departe, deocamdată noi nu importăm asemenea produse din Japonia sau cel puțin din regiunea Pacificului. În general, E vorba despre uh, pește care a fost uh, prins și apoi este vândut uh, congelat, dar întreg, nu sub formă de conservă. Domnul Schlitter mai dorește să pună o întrebare? Da, cred că și eu și Dagmar am spus că nu suntem mulțumiți de faptul că ați consultat numai experții de la Euratom. Poate că ar fi trebuit să vă consultați și cu niște uh, Uh, medici, eventual niște uh, oncologi. Vreau să știu cum uh, aveți intenția să implicați și alți uh, experți, alți specialiști, eventual, cum spuneam, niște medici, nu pe, numai pe cei de la Euroatom. Comisia? just talking to my colleague from DG. Vorbeam cu colegul de la DG Energy, care este de fapt expert în acest domeniu. Printre acești experți intră și facultățile menționate de dumneavoastră. Nu e vorba de ingineri, e vorba și de membrii ai corpurilor profesorale de la diferite universități. Însă, deocamdată, noi la Digi Sanco, la comisie, nu intenționăm să implicăm EFSA în acest subiect. Deocamdată. Dagmar? Dagmar? Ähm, Vreau să clarific lucrurile. Știu că, că eu știu că nu EFSA este responsabilă, dar uh, am vrut să menționez acești uh, experți pentru că uh, cred că nu doar industria trebuie să fie luată în considerare. În domeniul energiei este un domeniu în care sunt multe interese și am numit EFSA pentru că știu că oamenii de știință foarte adesea, atunci când decid cu privire la praguri, la valori limită, uh, nu iau în considerare anumite elemente, cum ar fi, de exemplu, principiul precauției eu vreau să vă invit cu, cu mare căldură pe dumneavoastră și pe colegii dumneavoastră de la Direcția Generală Energie. Și anume, trebuie să ne asigurăm cu toții că, indiferent ce spun experții noștri de nivel înalt de la Euratom cu privire la valorile limită, din punct de vedere politic, nu va fi posibil ca aceste valori limite să fie mai slabe decât aceste praguri în alte regiuni din lume, mai ales în Japonia. Deci acest mesaj trebuie să ajungă la destinație, pentru că eu am auzit că uh, lumea s-a mirat la comisie și anume, uh, atunci când noi am spus că acest regulament nu este suficient de bun, pentru că doar valorile limită sunt în continuare valabile, deci tot ar trebui să fie ok. Um, și am înțeles că lumea nu era pregătită să crească valorile respective, să le înăsprească. Um, deci eu nu știu ce auziți dumneavoastră uh, acolo, dar uh, Parlamentul European explică ceea ce, exprimă ceea ce vor uh, oamenii și oamenii nu vor sub nici o formă să aibă niște valori mai laxe decât cele din Japonia. Domnul Prodi, vreau să fac o precizare și pentru că în tinerețe am uh, lucrat în industria de profil și știu în ce constă siguranța nucleară și pot să vă furnizez uh, niște informații. Știu că cei de la Euroatom se ocupă de aplicarea anumitor reguli dar e vorba și de anumite aspecte care sunt complet independente de uh, industria nucleară. Să nu uităm că se folosesc radiații și în radiologie. Acestea sunt deosebit de utile. De asemenea, există și o, o întreagă uh, uh, branșă care se ocupă de stabilirea unităților de măsură, a criteriilor de calcul și care stabilesc de la ce valoare în sus o anumită doză este considerată a fi periculoasă sau pentru ce, anumi, pentru ce uh, uh, niveluri de radiații uh, uh, de fapt se ajunge la un pericol numai din cauza că organismul stochează aceste uh, radiații. Deci ar trebui să existe o relație direct proporțională între nivelul de radiație și uh, uh, riscul potențial și să nu uităm și acest fenomen de stocare, cum spuneam, pentru că organismul uman stochează uh, radiațiile la care a fost expus, chiar dacă este vorba de un nivel redus de radiații. De aceea spuneam că există diferite abordări, pentru că totul uh, ține și de structura nucleului materialelor uh, uh radioactive, pentru că depinde cu ce material ai fost uh, uh, iradiat și uh, poți să, uh, poate să se dezvolte o tumoră sau nu. Deci eu cred că ar trebui să se facă o aprofundare științifică a tuturor acestor chestiuni, pentru că avem nevoie de un punct de vedere obiectiv. Și apoi trebuie să uh, luăm în calcul, cum spuneam, toate aceste discipline uh, ca să putem să protejăm populația uh, din toate punctele de vedere. Commission for final remark. Again, take, I take note of uh, what was said and I will pass the Iau notă de cele spuse aici și voi transmite mesajul mai departe. Nu sunt expert nici eu în domeniul atomic, am să transmit însă acest mesaj. Sunt pe deplin de acord de ce a spus doamna Rodberent. Este imposibil sau foarte dificil să se comunice pe acest subiect când venim cu niveluri care uh, deviază de la cele cunoscute și deocamdată uh, aș zice să uh, lăsăm experții să se ocupe de acest subiect. Noi monitorizăm în mod regulat, aproape săptămânal, controlele făcute de statele membre. Suntem în legătură permanentă cu autoritățile japoneze și ne ocupăm de întreaga regiune a Pacificului, iar statele membre uh, se ocupă de aceste teste ulterioare. Vă asigur că dacă vom avea probe cât de mici că măsurătorile noastre nu funcționează sau nu sunt suficiente, vom modifica versiunea actuală încă o dată. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Coordonatorii vor decide cu privire la procedură în această după-amiază și astfel se încheie reuniunea noastră din această dimineață. Ne vedem după-amiază!